Thank you, friends. Thank you. Some of us just and of course, first thing is Una. our Vice President of the European Commission. Bun venit, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, Vera Iurova, comisar pentru valori și transparență. Întotdeauna bine primită la comisia noastră. S-a întors de această dată la noi pentru a discuta acel dialog, în cadrul acelui dialog uh, structurat uh, cu comisia. Vom discuta consolidarea democrației, pluralismul mass media, libertatea mass media, combaterea dezinformării, consolidarea statului de drept, a valorilor europene, inclusiv prin raportul european, promovarea Uh, sensibilizării și monitorizarea aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale și, uh, de asemenea, aderarea UE la Convenția Europeană privind drepturile uh, omului. Avem mandatul juridic din articolul 36 privind TFU care încă nu e pe deplin aplicat. Sigur că totul depinde de uh, dezbatere, vom mai discuta și alte aspecte, dar în primul rând îi dăm cuvântul doamnei vicepreședinte, după care vom avea dezbaterea. Vom da în primul rând cuvântul coordonatorilor, după aceea celorlalți colegi, însă, așa cum am spus de azi dimineață, vă rog să nu uitați că e una din acele zile complicate în care timpul contează. În această dimineață am avut două grupuri de experți șase experți, eh, după care dezbatere, o oră și jumătate pentru fiecare. Insuficient, evident. La fel și aici. Avem o oră și jumătate la dispoziție cu doamna Vera Iurova. Poate nu e suficient, dar vă rog să nu uitați că dacă nu ne respectăm timpul, nu ne vom putea întâlni, uh, cum se cuvine, cu domnul Schimas, uh, cu celălalt vicepreședinte, pe care nu vrem să îl facem să aștepte. Deci haideți să începem. Uh, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, timpul este foarte uh, important, la fel ca și valorile și transparența și de aceea mă bucur să mă întorc la comisia dumneavoastră. Este prima ocazie pentru mine să avem un schimb de vederi în cadrul acestui dialog structurat. E un moment foarte important pentru începutul noului uh, mandat. După cum prea bine știți, m-am uh, întâlnit uh, deja și am cooperat cu dumneavoastră în mandatul antecedent, cu mulți dintre dumneavoastră. Aș dori să vă mulțumesc pe această cale și aș dori să vă asigur că voi continua din răsputeri să mă ocup de dosarele care ne interesează pe toți cu aceeași intensitate și cu aceeași implicare. Dezbaterea de astăzi uh, sosește la momentul potrivit. Chiar astăzi Comisia a publicat pachetul digital care trasează felul în care dorim să abordăm una dintre marile provocări ale epocii noastre, revoluția digitală. Acest pachet uh, vorbește despre chestiuni care sunt foarte importante pentru uh, Comisia dumneavoastră, care este diversitate, dar și protecția datelor și inteligența artificială. Acum aș dori să mă refer la acest pachet, după care aș dori să mă refer la Sfânta Treime, care se află la, uh, în miezul uh, mandatului liber și al portofoliului meu. Statul de drept, drepturile fundamentale și democrația. Uh, principalul, principala temă a pachetului digital este că tehnologia trebuie să fie în slujba oamenilor și nu invers. Și Asta ne-am dorit uh, să vedem noi modelul european care se bazează pe încredere și pe excelență, un model care respectă pe deplin regulile și valorile noastre și care este ancorat în uh, drepturile fundamentale. Un model european care evită uh, riscul discriminării și a opărtinirii ca rezultat al aplicării inteligenței artificiale chiar din capul locului. Uh, Inteligența artificială, IA, reprezintă o tehnologie cheie de transformare în secolul nostru. Ea poate veni cu foloase pentru economia și societatea noastră, dar știm foarte bine că poate pune și probleme în ce privește protecția demnității a vieții private, ă, nediscriminare, libertate de exprimare și așa mai departe. În cartea albă publicată astăzi, ă, propunem opțiuni politice pentru a ă, Uh, atinge obiectivul cheie de promovarea uh, inteligenței artificiale, dar și pentru a face față provocărilor uh, legate de aceste noi tehnologii. Procesul de consultare va aduce o contribuție la procesul de luare a deciziei al Comisiei în acest domeniu. Noi avem o abordare bazată pe risc. Pornim de la domenii foarte importante precum sănătate, transporturi, sistemele Uh, informatice, care trebuie să fie transparente, uh, trasabile și să garanteze securitate. Și în acest domeniu, Comisia propune o, o, un sistem de etichetare voluntară. Și am spus deja aceasta în mod public, trebuie să evităm uh, cutiile negre, care sunt greu de înțeles. Dezvoltarea IA pe baza valorilor europene comune poate reprezenta un avantaj competitiv într-o epocă în care uh, Uh, încrederea este cheie pentru uh, încurajarea și uh, impulsionarea noilor tehnologii. Pachetul de astăzi conține și strategia privind datele. Aturile Europei se bazează pe piața unică și trebuie să ne asigurăm că această piață unică pentru date devine realitate. Și deci propunem un mai bun, bun schimb de date și un mai bun acces, uh, mai ales la datele industriale. Dar nu trebuie să uităm și dimensiunea globală. Trebuie să continuăm uh, eforturile noastre cu parteneri uh, care împărtășesc aceeași mentalitate ca noi, precum Japonia și alții, pentru ca fluxul de date să fie să meargă mână în mână cu încredere și cu garanții. Trebuie să legiferăm, dar proporționat, și astfel putem să uh, devenim un lider în acest domeniu al stabilirii normelor în uh, domeniul inteligenței artificiale, așa cum am făcut-o și în domeniul vieții private. Acum, alte aspecte cheie care țin de mandatul meu. Statul de drept. Aș dori aici să fiu foarte clară. Statul de drept reprezintă temelia noastră. Trebuie să ne asigurăm că este respectat uh, și pus în aplicare peste tot uh, și că fiecare uh, stat membru este tratat pe picior de egalitate. Acțiunile întreprise de către Comisie în trecut și pe care le propunem acum se bazează pe valorile noastre comune și pe statul de drept. Să nu uităm că uh, uh, consolidarea statului de drept nu este doar uh, competența Comisiei, este obligație comună pentru Parlamentul European, pentru Consiliu, pentru statele membre și, bineînțeles, și pentru Comisie. Activitatea noastră în ce privește statul de drept uh, se va baza pe o abordare pe trei axe. În primul rând, aș dori să confirm foarte limpede astăzi că Comisia va continua să joace un rol de gardian a tratatelor dacă legislația adoptată într-un stat membru nu este uh, compatibilă cu legislația europeană, trebuie să acționăm, uh, să lansăm proceduri care sunt consfințite în uh, legislația europeană, deci să folosim toate instrumentele la dispoziție, inclusiv procedura de infringement. Am discutat uh, chestiunile cele mai presante la plenara de săptămâna trecută și evaluăm noua lege uh, poloneză cu privire la regimul disciplinar. Și eu am emis uh, îngrijorări în legătură cu această lege înainte și nu ne vom uh, da înapoi de la lansarea procedurii de infringement dacă evaluarea ne duce la o astfel de concluzie. În al doilea rând, Comisia cooperează pentru a pregăti un nou instrument de preîntâmpinare printr-un ciclu anual statul de drept care să vizeze toate statele membre. Acest mecanism va uh, uh, evalua ordinea constituțională, independența justiției, capacitatea de a combate corupția și rolul mass media. În prezent, cooperăm cu statele membre cu privire la metodele și la, și la adunarea datelor. Intenția noastră este să avem un prim document gata în toamnă pentru a permite o dezbatere cu Parlamentul European și cu, par, uh, cu Consiliul. Uh, va fi un uh, instrument important pentru a uh, reconfirma cultura privind statul de drept în UA. Și a treia axă în acest domeniu al statului de drept eu sunt deschisă dialogului cu statele membre pentru a găsi soluții în legătură cu problemele legate de statul de drept. De aceea m-am dus la Varșovia și sper că vom găsi o modalitate de comunicare. UE este o comunitate de valori, dar și o comunitate a dialogului. Și, în fine, pregătim uh, uh, summitul special privind CFM-ul, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu propunerea noastră de a proteja banii contribuabililor europeni. Făcând legătură, uh, legătura între CFM și principiul statului de drept. Mă bucur să constat că a rămas în cutia de negociere acest principiu, dar nu aș dori să avem uh, o scădere a ambițiilor atât în ce privește conținutul, cât și în ce privește procesul de luare a deciziilor. Acum aș dori să mă refer la drepturile fundamentale. La 10 ani după adoptarea Cartei pentru Drepturile Fundamentale, uh, sunt dispusă să uh, mă uh, ocup de revizuirea strategiei până la finele anului. Aș dori să ne axăm mai mult pe partea de aplicare, inclusiv pe chestiuni precum decizia cadru privind uh, rasismul și xenofobia și punerea în aplicare a cartei la nivel de state membre. Și în acest context, uh, mă bucur să vă pot informa că uh, vom relansa negocierile cu privire la aderarea UE la Convenția Europeană privind drepturile omului. Așa cum am spus și în scrisoarea mea, vă voi informa și vă pot asigura că voi urma, urmări de aproape negocierile la nivel politic. Acum aș dori să mă refer la al treilea subiect important, respectiv democrația. Aici aș dori să vă prezint cum văd uh, planul de acțiune uh, privind democrația pe care intenționez să-l propun uh, la finele anului. Va fi o reacție la provocările numeroase cu care se confruntă democrația, precum interferența în procesul electoral, dezinformarea și provocările la adresa pluralismului mass media. Nu începem de la zero ne putem baza pe uh, pachetul privind alegerile și pe un cod uh, de bune practici, dar le vom evolua și vom încerca să evalua și facem un pas înainte. S-ar putea chiar să fie nevoie de legislație vom uh, cere platformelor să ne ajute să facem față acestor campanii de dezinformare și acestor bule legate de lipsa de transparență cu privire la algoritmi. De asemenea, vom solicita reguli mai clare în ce privește publicitatea politică și finanțarea uh, partidelor politice europene. Avem uh, suficiente donezi în legătură cu manipulări și uh, dezinformări care se fac tot mai uh, des online cu uh, hacking-ul pe internet. Avem exemplul Cambridge Analytica. De asemenea, și actorii statali folosesc aceste instrumente digitale. Luni m-am întâlnit cu Mark Zuckerberg și i-am spus că doresc ca platformele care fac rău să corecteze situația, trebuie să le încurajăm să dea dovadă de răspundere și să dea seama. Planul de acțiune ar trebui să abordeze și rolul, rolul mass media în acest uh, domeniu. Conferința uh, din 20 martie va discuta uh, constatările legate de observatorul anual privind pluralitatea mass media. Va fi o contribuție importantă. Pentru a combate cu adevărat dezinformarea, însă trebuie să facem și mai mult. Minciuna e o problemă, dar problema cea mai gravă e că oamenii chiar cred în aceste minciuni pe lângă cooperarea cu platformele și cu statele membre, trebuie să uh, îi capacităm pe cetățeni, să îi sensibilizăm în legătură cu felul în care funcționează dezinformarea și să uh, investim în, ala, uh, în alfabetismul uh, mass media. Trebuie să vaccinăm societatea noastră împotriva virusului uh, dezinformării. În paralel, trebuie să ne sporim capacitatea de a uh, detecta aceste tendințe de dezinformare. Voi coopera împreună cu uh, echipele de la SE, de la Stratcom și de la NATO pe toate aceste dosare. Voi discuta aceste chestiuni și cu ocazia vizitei uh, viitoare în SUA, pentru că vom avea o dezbatere cu privire la conținutul dăunător și felul în care putem combate dezinformarea. În concluzie, aș dori să vă spun că sunt gata să mă ocup de chestiunile cele mai importante din perspectiva justiției și a egalității, de care mă ocup la comisie, precum uh, dovezile electronice, uh, um, biroul procurorului european, protecția datelor sau uh, cetățenia. Aș dori să invit pe membrii acestei comisii să-și aducă ă, contribuția la revizuirea regulamentului GDPR. Aș dori să ne axăm pe implementare, pe sprijinul pentru IMM-uri și un alt aspect foarte important, să ne asigurăm că regulamentul este ă, coerent aplicat. Nu trebuie neapărat să-l redeschidem. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și sper să avem o cooperare strânsă pe viitor atât cu dumneavoastră cât și cu uh, Comisia Temporară cu privire la dezinformare. Mulțumesc! Mulțumim! Iată uh, câteva idei minunate ele reprezintă cumva uh, motivația pentru activitatea noastră la uh, Comisia Libe, deci aderarea la Comisia privind drepturile omului, transparență, valori. Haideți să începem dezbaterea. În primul rând vom da cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice. Domnul Lenars, vă rog. Președintele, vă propun doar două minute pentru fiecare. Foarte multe subiecte la care aș dori să mă refer, dar o să încerc să fiu succint. Mulțumesc uh, pentru pre- prezență. După ce ați prezentat această strategie privind uh, inteligența artificială și viitorul digital, suntem într-adevăr cu toții de acord că tehnologia trebuie să fie în slujba oamenilor. Avem nevoie și de o piață unică digitală. Uh, și de asemenea uh, tehnologie care să sprijine valorile noastre și democrația. Deci ați publicat astăzi uh, această carte albă privind inteligența artificială și mai există și un plan planificat pentru ultimile trei luni ale anului. Sunteți convinsă că există suficient timp pentru diversele opțiuni din Cartea Albă sau e nevoie de și mai mult timp? În ce privește planul de acțiune privind democrația? M-a mirat ce a spus că s-ar putea să nu fie nevoie de uh, legiferare. Eu cred că am depășit uh, această fază a uh, participării voluntare, mai ales în ce privește marile firme din domeniul uh, informatic. Dacă vrem ca aceste platforme și aceste firme să fie mai responsabile, atunci trebuie uh, Uh, să uh, intervenim cu noi reglementări în ce privește transparența, uh, algoritmii și așa mai departe, chiar din capul locului. M-aș bucura dacă ne-ați spune câteva cuvinte. Recent, Uh, procurorul general EPO a venit chiar la comisia noastră și uh, a spus că e îngrijorată în legătură cu resursele pe care îi le pun la dispoziție statele membre. A spus mai ales că statele membre îi trimit uh, procurori cu normă, cu jumătate de normă. Nu se poate combate frauda în europeană cu procurori cu jumătate de normă. Comisia a fost uh, reprezentată la nivel de funcționar, nu a avut nimic de adăugat la cele spuse de către doamna Chiove și deci poate ne-ați putea da dumneavoastră un răspuns, pentru că e o îngrijorare uh, răspândită la comisia noastră și apoi în ce privește planul de a publica primul raport anual cu privire la uh, statul de drept în a doua jumătate a anului, care ar putea să fie rolul Parlamentului European în această procedură și cum considerați că implicarea instituțiilor de către uh, Mm, Consiliu în ce privește procedura articolul 7 și la Consiliu, deci dacă au, a fost aplicată și dacă ați constatat îmbunătățiri în acest domeniu. Mulțumesc! Yes, indeed. Doamna Sipel, mulțumesc. Mulțumesc, doamne comisar Iurova, măcar pentru că a menționat diverse puncte. E dificil să intri în amănunte cu un portofoliu atât de larg. Aș vrea să încep referindu-mă la trei piloni care se leagă unul de altul. Statul de drept, democrația și drepturile fundamentale. Trebuie să vedem că toate cele trei elemente există. Dar aș vrea să pun o întrebare. Am putea avea o linie comună aici între Comisie și Parlament. Problema, evident, ține de Consiliul de statele membre. Chiar la următorul Consiliu General vedem că, de exemplu, Ungaria și Polonia nu sunt pe ordinea de zi, deci Consiliul nu e gata să se ocupe de asta. Și atunci ce sens are să avem orice legislație? Vedeți vreo evoluție acolo? Același lucru în legătură cu situația bugetului UE, respectarea valorilor și a drepturilor fundamentale. Nu e ideea mea preferată, dar dacă nu ajută nimic altceva, cred că ar trebui să mergem pe această linie. Credeți că s-ar putea face mai multă presiune asupra statelor membre să îmbunătățească situația? Aș vrea să revin și la inteligența artificială și toate ideile legate de date, de schimbul de date, mai ales în ce privește datele industriale, dar știm cu toții că în ce privește partajarea datelor, că la un moment dat când se combină diverse surse de date, în cele din urmă s-ar putea reveni la oameni concreți, în care și oase. Deci nu e vorba doar de inteligență artificială, ci elaborarea de noi idei, cum să tratăm inteligența artificială, părțile cele mai importante ale protecției datelor, zone sigure în ce privește limitarea datelor, ca elemente esențiale în dezvoltarea inteligenței artificiale și, de asemenea, dincolo de transparență, cred că am avut un schimb și cu uh, doamna comisar care în acest sens să identificăm domenii care vrem să folosim inteligența artificială și, prin urmare, și datele care sunt utile pentru a dezvolta domeniul respectiv. Vreau să verific, pentru că am avut timpul să citesc documentul care a apărut astăzi dacă e un subiect în dezbatere. Și încă o dată vă mulțumesc că ați venit aici. Mulțumesc, doamna Inter. Mulțumesc. Bun venit, doamna comisar. Ne bucurăm să vă vedem. M-a ascultat cu mult interes. Grupul Renew vă sprijină, ceea ce înseamnă că vom fi în spatele dumneavoastră și ca să vă presăm pentru acțiuni mai rapide, mai hotărâtă. Prima întrebare, se poate spune același lucru despre doamna von der Leyen? Vă sprijină și ea când veți adopta măsuri dure, de exemplu, împotriva guvernului polonez sau ungar sau altor guverne care se califică pentru astfel de tratamente. Mi-aduc aminte că a spus despre Polonia că nimeni nu e perfect, dar dacă ne uităm la modul și viteza cu care se distruge cu totul statul de drept în Polonia, nu mai e timp de așteptare, pentru că fiecare zi care trece provoacă daune irreparabile și ne mișcăm prea încet. Știu că e valabil în special pentru Consiliu, care se comportă cu totul irresponsabil. Văd asemănarea aici între Consiliu și grupul republican din Senatul American. În ambele cazuri, strâng rândurile ca să apere pe cineva care încalcă legea cineva de la putere care încalcă legea. Am văzut asta <clears throat> chiar și înainte de finalizarea CFM, condiționalitatea mai slabă, oricum nu era puternică. Ce privește planul de acțiune privind democrația, subscriu la tot ce ați propus. Cu toate acestea, e ceva care lipsește clar, și anume politicieni europeni și mai ales liderii de guverne care conduc uh, campanii de ură, răspândesc vești false, minciuni, dezinformări. Mă gândesc, de exemplu, la domnul Orban și campaniile lui de ură și antisemite, campaniile homofobe din Polonia, pentru că ei au autoritate și noi putem uh, să ne luăm la harță cu Facebook, dar dacă nu ne luăm la harță cu politicienii aceștia de dreapta, nu trebuie să spun despre cine e vorba atunci ne subminăm propria credibilitate. Și, în fine, ar, inteligența artificială. Sunt de acord cu toate principiile precizate, fără discriminare, apărarea drepturilor, dar observ în același timp că în ce privește protecția cetățenilor, legislația rămâne, e rămasă în ani, cu ani în urmă. Și sunt surprins să aud că Comisia vrea să retragă propunerea că, de fapt îi apără pe oameni e-privacy, antidiscriminare, regulamentul privind transparență, n-ar trebui retrase. Consiliului ar trebui să-i se spună să suflece mânecile și, în fine, să adopte propunerile, pentru că asta o să le dea oamenilor protecția necesară. Mulțumesc. Mulțumim. Acum, verzi, doamna Stric. Nu, doamna Franche, de fapt. Da, confuzia continuă. O să vorbesc în germană. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență. Colegii deja s-au referit la situația din Polonia. Pe de o parte, cred că e nevoie de claritate în ce privește articolul 7, dar și în legătură cu uh, procedura în curs la ce este un aspect foarte important uh, pentru Comisie. Aș dori să avem și aceeași claritate și în ceea ce privește campaniile de ură împotriva politicienilor din uh, Polonia și împotriva colegilor din Parlamentul European și aș dori să menționez un punct. Ați vorbit despre CFM și despre uh, statul de drept. Acest uh, mecanism pentru statul de drept și condiționalitate este un aspect foarte important. Avem uh, un argument foarte important, dar aș dori să vă spun că tocmai în ceea ce privește drepturile omului și respectarea lor, nu numai în Polonia, ci și în alte state din Uniunea Europeană, există și acolo anumite probleme și de ce noi, cei de la LIBE și dumneavoastră, ca și uh, comisar, ar trebui să luptați uh, pentru uh, drepturile omului, pentru valorile fundamentale pentru a ne asigura că ele sunt respectate de către inițiativele la nivel local și de către organizațiile locale. În ultimile săptămâni, au, am asistat la evoluții dramatice în ceea ce privește terorismul de extrema dreaptă, tocmai în Germania. 12 uh, persoane au fost uh, uh, prinse săptămâna trecută. Unul dintre ei făcea parte din poliție. Există 400 de mandate de arestare împotriva Uh, pre, presupușilor teroriști de extrema dreaptă, eu cred că am așteptat mult prea mult. Ne-am întors uh, prea mult privirea de la aceste celule care s-au format uh, în ultimii ani la nivelul Uniunii Europene. S-au creat, s-au construit toate aceste rețele teroriste care uh, voiau și vor să atace moscheele, de exemplu, care fac trafic de arme și așa mai departe. Uh, în anumite zone din Europa există chiar o situație comparativă comparabile cu războiul civil. Aș dori să se discute acest uh, lucru la comisie, dar comisia să vadă și ce poate să facă pentru a uh, contracara aceste uh, evoluții. Este un pericol foarte grav pe care abia îl percepem și aș dori să vină comisia cu câteva propuneri clare. Mulțumesc. Onorevole Cardino. Mulțumesc, domnul Cardino. Nu, domnul Fest atunci. Mulțumesc. Aș dori Uh, să mulțumesc antevorbitoarei uh, care a abordat uh, subiectul terorismului în Germania. Într-adevăr, alaltă ieri am asistat la o evoluție. Europol a spus că terorismul Uh, provine în mare parte din uh, stânga, dar ieri într-un ziar din Germania, de fapt alaltă ieri, a fost un articol uh, care făcea legături foarte clare între terorism și partidele de stânga și de versi de ecologiști dar m-aș bucura dacă s-ar discuta și despre partidul domnului Körner și doamna Iurova. M-aș bucura dacă dumneavoastră ați aborda și acest subiect și v-ați ocupat de această temă. Știm uh, cu toții că uh, FDP-ul uh, nu sigur, în urma alegerilor nu ajunge la putere în Turingia, dar am dorit să evităm astfel de situații periculoase în alegeri pe viitor. Albi. Mulțumesc. Domnul Iachi de la ECR. Mulțumesc. În polonez acum. Și najpierw pani komisarz za... Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând, domnule comisar, pentru declarațiile făcute în ce privește viitoarea cooperare în materie de drept penal. Trebuie să ținem minte că Polonia a văzut o scădere de câțiva ani a criminalității cu cea mai mare viteză în Europa. Acum, în ce privește domnia legii, statul de drept, sunt de șapte luni în Parlamentul European și tot timpul aud că lucrurile nu merg bine în Polonia, dar nimeni nu poate să spună precis ce anume legi sau soluții din Polonia ar fi contrare legislației din Uniunea Europeană. Dacă problema este că judecătorii sunt aleși de politicieni, în Polonia judecătorii aleg alți judecători, în timp ce în alte state europene politicienii aleg pe judecători. Și am auzit de la doamna comisar despre legea cu privire la disciplinarea judecătorilor. Puteți să-mi spuneți concret ce alineat uh, din această lege din Polonia vi se pare contrar uh, dreptului european? Pentru că, de exemplu, în Germania pentru aceleași încălcări profesionale ale judecătorilor se pot iniția anchete penale care nu se pot face în Polonia. Deci măsurile disciplinare pot fi mai dure cumva decât măsurile penale? Mie nu mi se pare că e corect. Și în fine a spus că lucrul cel mai rău este dacă transmitem informații false. Păi dacă informațiile false sunt răspândite despre o țară cum Polonia, asta vi se pare acceptabil? Doamna bench? Cornelia aveți un nume minunat Uh, care merge foarte bine cu uh, numele mandatului dumneavoastră, valori și transparență. Poate ați putea să ne spuneți mai multe despre transparență, pentru că este un aspect foarte important pentru cetățenii europeni să aibă impremia că se întâmplă ceva care are de-a face cu ei, uh, care le reprezintă interesele. Deci e un subiect foarte important pe care v-aș ruga să mai elaborați. În legătură cu regulamentul GDPR și alte subiecte, știți că avem toate aceste dezbateri legate de industrie Industria 4 plus 0 uh, și inteligența artificială, dar întrebarea mea ce se va întâmpla cu datele cetățenilor și aici încă o dată ar trebui să ne gândim mai bine, mai detaliat. Cum putem să ne asigurăm că garantăm drepturile cetățenilor? Cum putem uh, uh, asigura respectarea drepturilor omului? Eu îmi fac mari griji în acest sens. Iar în ce privește aplicarea regulamentului GDPR, ar trebui să ne uităm, să vedem dacă într-adevăr se potrivește cu epoca noastră Uh, trebuie să schimbăm anumite aspecte, având în vedere tocmai uh, această prismă. Și apoi, terorismul uh, de dreapta, să nu cumva să credeți că noi suntem fani Europol, dar Europol a tras un semnal de Uh, alarmă, ne-a spus că există lacune în ceea ce privește anchetarea terorismului de dreapta și aici, uh, într-adevăr, trebuie să uh, recunosc că, situația s-a agravat foarte mult în Europa, dacă să ajung și la Europol. Din 1990, 189 de victime au fost făcute de acești teroriști, teroriști de dreapta putem să vorbim de orice, uh, putem uh, uh, să ținem tot felul de discursuri, dar e vorba totuși de terorism de dreapta. Este foarte important ca acest terorism să fie combătut și aici fiecare are ceva de făcut și vă sprijin în legătură cu declarațiile pe care tocmai le-ați făcut. Mulțumesc! Now. Mulțumim. Acum deschidem discuția pentru restul membrilor. Câte un minut fiecare să încercăm, pentru că e o listă cam lungă și mai avem problema de timp. Începem. Mai întâi, domnul Tudorache. You're welcome, Commissioner. Mulțumesc, bun venit, doamnă comisar. Patru întrebări. Mai întâi, GDPR. Ați vorbit de faptul că vă pregătiți de implementare. Raportul respectiv lucru foarte bună întrebare. Implementarea se va ocupa și de efecte nedorite, cum e utilizat GDPR pentru a bloca accesul la informații în unele state membre ar fi sau ar trebui să fie un capitol foarte important în analiză. A doua întrebare. Ciclul legat de statul de drept. Știți că grupul nostru e foarte vocal și vă sprijină de la bun început. Oarecum modul în care a deschis fie discuția nu mă îndoiesc de angajamentul dumneavoastră să faceți ciclul să funcționeze așa cum l-ați prezentat, dar simțiți că e suficient sprijin la comisie? Uh, să nu se întâmple ca raportul anticorupție de acum câțiva ani, care a început major cu capitole pe țară și până la urmă s-a născut mort. Vom avea capitole pe țări în acest raport legat de ciclu. Apoi, planul de acțiune privind democrația, te întrebare. Puteți să ne legăm și de CFM, să dăm și banii pentru ceea ce promitem, dacă vrem să combatem dezinformare și cei care fac asta mă gândesc în special la Rusia, vom da și resursele necesare să combatem adecvat aceste atacuri la adresa democrației? Și dacă da, cum? Dacă mă uit la cele câteva milioane cheltuite acum, nu e suficient. Ultima întrebare, de la o veste de azi deranjantă, despre noua politică de migrație britanică. Nu știu cât de adevărat, dacă e zvon sau nu, mi se pare că o parte din formularea politicii și identificarea unor cetățenii și stereotipuri, cum ar fi constructorii români și instalatorii polonezi, ca fiind extrem de deranjant pentru ceea ce era pe până de curând stat membru partener. Cum veți vedea că la negocierile care urmează aceste valori ale Uniunii vor fi respectate? Mulțumesc. Acum domnul Radă, vicepreședinte. Mulțumesc, doamna Iurova. În 2014, Comisia Europeană a publicat un raport unic cu privire la situația corupției în Uniunea Europeană. Cu doi ani mai târziu, ar fi urmat să fie un al doilea raport, dar nu s-a mai publicat niciodată. Subiectul corupției a fost deplasat la subiecte care vor uh, ține de semestru european. Nu e clar cum va fi această problemă parte din viitorul mecanism comun pentru democrație și statul de drept, pentru că acolo se menționează legătura între corupția la nivel înalt, abuzul în funcție și faptul că acesta ar fi un indicator al uh, politicienilor care nu respectă statul de drept. Întrebarea Comisia are de gând să continue cu rapoartele privind corupția? Nu credeți că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie comună europeană de combatere a corupției, pentru că altfel ar fi un vid în legislația europeană pe o problemă atât de importantă. Hey, thank you. Mulțumim. Acum doamna Purăc. Uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, doamna comisar de 25 de luni, procedura în baza articolului 7 a fost declanșată împotriva Poloniei și în această perioadă Comisia Europeană în repetate rânduri s-a ocupat de problema statului de drept și vă mulțumesc pentru asta. Cu siguranță nu s-a îmbunătățit situația care s-a înrăutățit. Guvernul polonez a avut recent inițiative cu care își propune să distrugă puterea judecătorească ca jurist, fost uh, comisar adjunct pentru drepturile omului, în repetate rânduri am cerut să se răspundă la următoarea întrebări. Aveți vreun plan de acțiune legat de mecanismul care să lege statul de drept de fondurile europene? Există idei concrete cum să apărați autoritățile locale, beneficiarii direcții împotriva efectului acestor mecanisme? Dacă nu, când să ne așteptăm la un astfel de plan de acțiune și idei concrete? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kölner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Trei întrebări. Prima. Ați vorbit despre mecanismul statului de drept. Vreau să vă întreb, Comisia ar putea declanșa acest mecanism dacă vă temeți că nu veți avea majoritate calificată să se aprobe la Consiliu? E o problemă reală? Eu văd o mare problemă și cred că șefii de stat și de guvern uh, o văd la fel și ar deși de altfel. În ce privește revizuirea GDPR, vă veți ocupa și de alte DPA, mai ales activitatea DPA din Irlanda. Cele mai importante cazuri, marile platforme sunt în Irlanda și avem o problemă mai majoră cu implementarea acolo. A treia, conținutul donator, reglementările în acest sens. Ați putea detalia cum veți încerca să ajungeți la un echilibru între libertatea de exprimare și conținutul dăunător? Pentru că nu vrem să avem uh, un, nou, un nou conflict în acest sens. Intervenție fără microfon a președintelui. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc că raportarea în Parlament începește drepturile și valorile. Programul respectiv sunt foarte îngrijorat în legătură cu reducerile propuse la finanțarea programului acest exercițiu legat de Sfânta Trinitate e subminat de CFM. Am trei întrebări. Mai întâi, fără finanțare adecvată, dumneavoastră, în calitate de comisar, cum puteți garanta că unele dintre cele mai importante valori și drepturi sunt asigurate? În al doilea rând, vă ocupați și de libertatea mass media. Parlamentul are un raport din proprie inițiativă aici. Ce inițiative mai concrete aveți în vedere pentru a apăra pe ziariști împotriva legilor uh, cu care guvernele și crima organizată se amestecă? Și, în fine, în special în ce privește ziaristele care sunt amenințate când își fac meseria, ce inițiative aveți în vedere în legătură cu această problemă concretă? Mulțumesc! Intervenții fără microfon ale președintelui. Mulțumesc, stimată doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezentare. Eu am uh, două întrebări suplimentare la mecanismul pentru statul de drept. Eu sper că v-am înțeles bine în intervenție. Ideea ar fi ca fondurile europene să uh, depindă uh, de mecanismul privind statul de drept. Deci, dacă am înțeles eu bine, face parte uh, acest, uh, această legătură, condiționalitatea din uh, negocierile CFM. Există posibilitatea ca Consiliul să blocheze negocierile și apoi ați mai vorbit despre publicarea unui raport privind statul de drept care va apărea. Sperăm să conțină și aspecte privind combaterea corup corupției. Când exact va apărea acest, acest studiu? Haliki. Domnul Haliki. Dziękuję serdecznie. Ja swoje pytanie zadam po polsku, bo polski będzie... Mulțumesc. O să vorbesc în poloneză. Pentru că e ceva despre Polonia. Cetățeni polonezi sunt cetățeni europeni și au dreptul să se simtă în siguranță. Trei întrebări. putem denumi dialog o situație în care, ca urmare a unei scrisori a Comisiei după vizita dumneavoastră la Varșovia, două zile mai târziu, președintele Poloniei promulgă legea cu măsuri disciplinare împotriva judecătorilor. În acest context, aveți intenția să trimiteți o solicitare Curții Europene de Justiție să se aplice măsuri interimare pentru a garanta siguranța acestor judecători. Știți de un raport legat de 60 de proceduri disciplinare împotriva 64 de judecători și altele care sunt în pregătire. Ați auzit despre acest raport? Mulțumesc. Mrs. Ionceva. Doamna Ionceva. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna comisar, pentru toate informațiile furnizate. Ați subliniat cât de important uh, e statul de drept. Da, avem speranțe mari în ce nou mecanism legat de statul de deputat. Acesta aș vrea să vă atrag atenția asupra unui element, libertatea mass media. Mă bucur să aud că tratați chestiunea cu mare seriozitate și ne putem aștepta la multe acțiuni din partea Comisiei în această privință. Mi-am petrecut aproape toată viața ca ziaristă, ca reporter de investigație și din experiența personală pot să vă asigur că nicio zonă de conflict nu e mai periculoasă decât să faci reportaje despre corupție la nivel înalt. În ce privește libertatea mass media, există două amenințări paralele, nu e mai întâi apărarea ziariștilor și apoi integritatea mass media în general. Unele state membre, doamnă Jurova, ziariștii sunt uciși, dar unele state membre e ucis jurnalismul în mod violent uneori, în alte cazuri sistematic, uneori utilizând diverse instrumente legislative. În acest context am doar două întrebări azi. Veți elabora un mecanism complet de monitorizare a mass media la nivelul UE sau noua politică va include numai măsuri soft? În al doilea rând, ce fel de instrumente veți propune pentru a asigura siguranța și integritatea ziariștilor europeni? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Dați-mi voie să spun și eu ceva, pentru că domnul Halitski va indus în eroare. Vorbim despre o lege care prevede măsuri disciplinare, nu sunt măsuri penale. Și judecătorii sunt supuși acestor acestei legislații. Sunt oameni, eh, e vorba de oameni care poate conduc eh, cu alcool eh, după ce au consumat alcool sau au bat soțiile și sunt supuși unor măsuri penale. Dar aici vorbeam despre măsuri disciplinare. Doamnă comisar, două întrebări. În primul rând despre creștini. Vorbiți foarte mult despre egalitate. Uh, ce intenționați să faceți pentru a combate discriminarea creștinilor și a creștinismului în Europa și simbolurile creștinismului în Europa. Au avut loc 3000 de atacuri împotriva creștinilor în Europa. Deci cam 5 uh, astfel de atacuri pe zi. În Polonia, de exemplu, pe durata paradelor pentru egalitate au, fost, uh, au avut loc astfel de atacuri. Ați vorbit despre rapoartele anuale elaborate de statele membre și evaluate pentru comisie și aș vrea să știu ce unitate de măsură veți folosi pentru această analiză, pentru că dacă ne gândim la situație aceasta, practic funcționari nealeși vor putea evalua statele suverane și trebuie să evităm această situație. Și aș vrea să vă întreb și despre activitățile guvernului francez împotriva vestelor galbene și a avocaților din Paris și Lyon. Și de asta se ocupe comisia. Doamna Vișnevska acum. Panie przewodniczący, panie komisarz. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Încă o dată, Iată că discutăm presupusele încălcări ale statului de drept în cazul nostru. În Polonia, infracțiunile sunt în scădere, oamenii se simt în siguranță, avem uh, asistență socială pentru schimbările introduse de sistemul judiciar polonez. Vorbiți despre legătura dintre fonduri și statul de drept. Uh, Curtea de conturi pune întrebări referitoare la proceduri și la metodele folosite pentru a analiza și a evalua respectarea statului de drept aveți un portofoliu foarte amplu. Ar trebui să aveți dialoguri cu bisericile, de exemplu. Cum intenționați să garantați libertatea de religiei, care nu ar trebui să implice abandonarea valorilor creștine pe care a fost creată până la urmă cultura europeană? De exemplu, statutul lui papei Ioan Paul al II-lea a fost modificat în Franța. E un lucru de care trebuie să vorbim. Și tot ce facem este să stăm uh, la o nouă întâlnire în comisia noastră și să venim cu știri false despre situația din Polonia. Și cei din dreapta sunt acuzați de lucruri pe care nu le-au făcut niciodată. Este de neacceptat și se întâmplă des. Se pare că nu există interpretare în limba germană. Translation. Well, that's Posso. I, I was having translation. I was having translation, but I didn't notice there was no German translation. Anyhow, I should... Bun. Nu, există, nu a existat pentru un scurt moment interpretare în limba germană, dar acum cred că s-a rezolvat, nu? Și în cehă? limba cehă este în regim pasiv astăzi, dar germana nu. Domnul Roberti. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, mulțumim pentru această prezentare. Eu am o întrebare specifică pentru dumneavoastră. Anul trecut, în octombrie, Parlamentul și Consiliul au adoptat o directivă foarte importantă în ceea ce privește avertizorii de conștiință, whistleblowers. Uh, sunt considerate a fi instrumente indispensabile pentru prevenirea oricăror tipuri de infracțiuni, nu doar corupție, ci orice se poate întâmpla ca infracțiune la nivel european. Este o directivă foarte importantă, cu foarte multe detalii, care trebuie să reprezinte un model care să fie transpus la nivel național. Având importanța acestei directive cu care sper că sunteți de acord, ce vrea să facă Comisia pentru a asigura transpunerea corectă a acestei directive în statele membre și diseminarea informațiilor și a bunelor practici organizatorii care sunt eficiente pentru a combate în mod eficient uh, infracțiunile transnaționale și alte infracțiuni care sunt numite în mod specific în această directivă. Nu credeți că ar fi bine pentru a îndeplini aceste obiective. Bune practici, circularea informației, să se creeze o agenție centrală europeană care să monitorizeze transpunerea directivei? Comisia a sugerat acest lucru în cazul spălării de bani, de exemplu. Revole Roberti, credo, eh, I think I... Eh, Bun, domnule Roberti, mulțumesc. Cred că a intervenit toată lumea. O să avem o a doua rundă pentru doamna vicepreședintă Iurovan, care să și poată răspunde la întrebări. Da? Bun. Doamna Iurova, aveți cuvântul acum. President Ivan, you give me the floor. You... Dacă îmi dați cuvântul, domnule președinte, s-ar putea să nu, vi mai, să nu mă mai opresc, pentru că s-au pus foarte multe întrebări, foarte importante și, sincer, mi-ar plăcea să pot răspunde la toate. O să grupez întrebările pe categorii de subiecte. Avem statul de drept în primul rând. Domnul Lenart a pus întrebare referitoare la statul de drept și cum va fi evaluată respectarea statului de drept. Uh, și au fost și alți deputați din Comisia Libe care au pus întrebări în această direcție și, în plus, dacă articolul 7 îmbunătățește lucrurile. Bun. Haideți să așezăm un pic lucrurile în context. Știți ce s-a întâmplat în trecut? Am început să discutăm pe baza articolului 7 cu privire la situația din Polonia în 2017, când uh, am definit situația respectivă ca fiind o situație care necesită articolul 7 datorită încălcării sistemice a statului de drept, așa cum au evaluat uh, avocații noștri și alte instituții cazul Poloniei la momentul respectiv. Articolul 7, deci, a fost lansat. Comisia l-a prezentat Consiliului spre dezbatere în scurt timp, pentru că noi credem că Comisia nu este judecătorul care să hotărască ce, când avem de-a face cu încălcare, când nu. De aceea avem um, posibilitatea să apelăm la Curtea de Justiție în cazuri concrete, dar în această situație statele membre trebuie să definească ce înțeleg ele prin, prin respectarea principiului statului de drept? Care sunt criteriile? Care este delimitarea între reformarea unui sistem judiciar spre îmbunătățirea acestuia? Pentru că Polonia ne-a spus că asta urmărea cu reforma, care a început în 2015, că au vrut să îmbunătățească sistemul judiciar și ăsta este un lucru încurajat de altfel de comisie în statele membre, inclusiv prin contribuții financiare pentru uh, reformarea sistemului judiciar în statele membre mm, prin introducerea de instrumente digitale, formarea judecătorilor și așa mai departe. Și este un subiect foarte important de discutat de către statele membre pentru a ne spune unde văd ei delimitarea între o reformă care încearcă să îmbunătățească lucrurile și um, punctul din care vorbim despre politizarea sistemului judiciar. Despre limitarea independenței judecătorilor și așa mai departe. Și, sincer, dezbaterea din Consiliu n-a dus la nimic, nu s-a ajuns la vot pentru că nu exista un număr suficient de voturi, însă Poate că aveți impresia că sunt dezamăgită, dar totuși articolul 7 și discuția din Consiliu uh, s-au dovedit a fi exerciții utile, pentru că era o discuție de care am avut nevoie. În 2014 am început să lucrez în comisie și mi-amintesc foarte bine momentul respectiv și am crezut că această sfântă treime, democrație, stat de drept și drepturile omului, uh, reprezintă ceva de la sine înțeles că nu avem nevoie de definiții, că toți uh, vedem uh, statul de drept ca pe un principiu pe care îl înțelegem la fel, că nimeni nu este deasupra legii, Constituția urmărește să limiteze puterile conferite și alte principii similare. Și acum iată că trebuie nu doar să, nu neapărat să redefinim conceptul, dar să găsim o bază de înțelegere comună cu privire la sensul principiului statului de drept. Ați întrebat și despre evaluarea respectării statului de drept și criteriile ce vor fi folosite. Eu cred cu tărie în în participarea statelor membre încă de la începutul elaborării metodologiei de evaluare, pentru că statul de drept și independența sistemului judiciar, anticorupția, protecția libertății mass media. Sunt alte lucruri, nu sunt politici fiscale unde avem de-a face cu cifre. Aici vorbim despre o evaluare calitativă și de aceea Deocamdată ne ocupăm de elaborarea unei metodologii care să includă niște criterii și întrebări foarte concrete pentru statele membre cu privire la situația din țările respective. Vreau de asemenea ca acest proces să fie foarte clar din perspectiva datelor cu care vom lucra. Pentru că n-aș vrea ca la finele anului sau în octombrie să ne trezim cu un raport privind statul de drept în care cineva să ne spună, să ne acuze că am lucrat cu date părtinitoare. Nu o să se întâmple acest lucru. Trebuie să avem o garanție aici. De aceea, colegii mei au cerut statelor membre să numească puncte naționale de contact, experți care să vină și care să lucreze cu noi la metodologie, astfel încât statele membre să-și asume această metodologie. Și asta am încercat să explic și când am fost în Varșovia, că după toate aceste revizuiri și evaluări vom compara statele membre, vom folosi criterii obiective stabilite dinainte, foarte transparente, este un lucru pe care l-a cerut de altfel și Polonia de mult timp. Polonia și Ungaria au spus de mult timp, de ce vă încrâncenați pe noi doar? Uitați-vă și la alții. Iată, exact asta se întâmplă. Avem o revizuire în octombrie mm, și după o evaluare detaliată vrem să venim cu un raport foarte detaliat în ceea ce privește situația statului de drept în statele membre. vorbim despre un echilibru constituțional, este o chestiune de suveranitate, Constituția, și de echilibru constituțional, în principiu. Dar cred că în funcție de raport vom uh, lucra cu diferitele statele membre. Trebuie să protejăm sfera judici- judiciară împotriva uh, politizării, să vedem în ce măsură acest lucru se întâmplă, chestiuni de corupție. Ați întrebat de ce nu avem rapoarte individuale pentru anticorupție. Avem un capitol foarte puternic pe anticorupție în acest raport privind statul de drept și vom prezenta raportul acesta anual. E un raport anual vom vedea și tendințele, cum se conturează el de la an la altul. E foarte util și, de asemenea, pluralismul mass mediei, libertatea de vorbire în statele membre, sunt lucruri pe care le vom avea în vedere. E o evaluare pe care n-am mai făcut-o niciodată la un astfel de nivel și cred că după acest raport vom înțelege mai bine mm, care este situația noastră și um, această evaluare va avea rol preventiv. Ne va permite să detectăm anomalii în statele membre care merg într-o direcție ce ar putea să ducă poate la probleme mai mari pe viitor. Asta este filozofia și situația în ceea ce privește aceste evaluări de la statul de drept, pentru că suntem în faza în care câștigăm sprijinul statelor membre Doamna Invelt a întrebat dacă am nevoie de sprijinul doamnei van der Leyen și dacă îl am. După ce s-a întâlnit cu primii ministrul uh, respectiv, am uh, sprijin din partea ei în ceea ce privește ceea ce facem în general și în țările în care, pe care ne axăm. Și cred că a arătat acest lucru și în declarația făcută în, fa- în fața Parlamentului European. Sunt principii uh, în care comisia, de care comisia se va ocupa. Doamna Rinche a pus întrebări referitoare la utilizarea de bani uh, sau fonduri legate de respectarea statului de drept. Există fonduri europene care trebuie într-adevăr să fie bine folosite în statele membre uh, și doamna Cunche a pus întrebări tot referitoare la fonduri nu avem destui bani, niciodată nu o să fie destui banii și trebuie să facem cât mai multe posibil cu banii pe care le avem în programul, în Fondul Social European, în Europa Digitală, Europa Creatoare, pentru că acestea sunt fonduri care pot fi folosite pentru a sprijini pentru a promova prioritățile de care am vorbit și sunt foarte atentă la modul în care vor fi derulate programele, care vor fi criteriile concrete, um, pentru că până la urmă problema e când intrăm în detalii. Uh, dacă nu avem suficienți bani, trebuie să fim cu atât mai mult atenți atunci când investim, să o facem în ceea ce trebuie. Terorismul indiferent de terorism, ori de unde ar veni, este greșit și trebuie combătut. Și trebuie să activăm forțele legii și să facem tot ce putem la toate nivelurile. La nivel european, ce facem este să consolidăm capacitatea de acțiune pentru Europol și Eurojust. Europolul are un buget bun, are competențe suficiente, din păcate, nu pot să spun același lucru despre Eurojust, dar Europolul va avea o poziție foarte puternică. Trebuie să existe schimburi de informații mai bune și mai sigure între Europol și forțele legii și um, serviciile de informații din statele membre. Trebuie de asemenea să înregistrăm progrese și în ceea ce privește propunerea pe uh, probe electronice. Și aici aș vrea să rog Parlamentul să reanalizeze, să aibă în vedere acest subiect. Am, am vorbit cu doamna Sipel um, ceva foarte interesant săptămâna trecută pe acest subiect. Deci trebuie să mai avem în vedere acest lucru pentru că investigațiile transfrontaliere trebuie să fie mai rapide. 85% din toate dovezile, probele cu care lucrează poliția și procurorii sunt în formă digitală și uh, formatul digital nu cunoaște frontiere în Europa și nici infracțiunile din Europa nu cunosc frontiere, dar forțele legii, din păcate, se opresc la frontierele naționale și de aceea trebuie să facem cât mai multe eforturi posibile pentru a le permite și acestora să acționeze transfrontalier. De asemenea, sperăm că se va finaliza procesul uh, în ceea ce privește combaterea terorismului online pentru că avem nevoie de un sector puternic care să coopereze în mod fiabil atunci când detectează conținut terorist. Se-l pot anunța de îndată poliției și la fel autoritățile legii din statele membri când sunt informate că uh, există astfel de conținut terorist online, trebuie să pot acționa imediat fără milă, pentru că terorismul este un lucru foarte grav, indiferent de direcția din care vine stânga, dreapta, trebuie să fim foarte duri în reacția noastră în toate aceste direcții. I am Reiachi, da, într-adevăr, Mă bucur că criminalitatea este sub control în Polonia și trebuie să recunosc că, într-adevăr, este o veste foarte bună în legătură cu întrebarea dumneavoastră, măsurile disciplinare. Comisia nu pune la îndoială numirile judecătorilor Știm că executivul poate să numească judecătorii, dar în procedura articolului 7 Comisia exprimă îngrijorări în ce privește Consiliul Național nou reformat, Consiliul Magistraturii, care este format din uh, juriști numiți politici, nu numiți de către uh, uh, egalii lor. La asta se referea procedura articolului 7, pentru că această reformă a dus la o problemă sistemică, având în vedere că, în conformitate cu uh, Constituția poloneză, Consiliul trebuie să asigure independența justiției în procedura numirilor. E unul dintre aspectele pe care aș dori să îl uh, dezbat cu reprezentanții Poloniei. Încă o dată trebuie să ne întoarcem la aceste chestiuni și să explicăm, uh, să ne Uh, explicăm mai bine situația. Noi credem că e o chestiune care este de competență articolului 7. Apoi este foarte important să mai notăm că în unele state membre există uh, clauze de salvgardare. De exemplu, implicarea sistemului justiției în decizii în Austria, în Spania, în Republica Cehă, în Irlanda sau în Suedia existența unor proceduri uh, transparente uh, în baza cărora se face numirea, la fel, aceleași țări, sau dreptul de a revizui uh, decizia de a nu numi judecător un candidat. E cazul Germaniei și a Republicii Cehe. Domnul Iache a pus o întrebare concretă, am încercat și eu să răspund cât mai concret, dar ce vă pot spune în general e că am spus că Uh, noi ne-am dorit să nu existe proceduri disciplinare în statele membre. Trebuie să protejăm o justiție de calitate și făcând de presiune în ceea ce privește performanța judecătorilor și calitatea acesteia. Deci, uh, judecătorii au o răspundere imensă în fața societății și dacă judecătorii greșesc, și aici nu fac uh, uh, un amalgam între măsurile penale și disciplinare, dar dacă judecătorii greșesc, atunci trebuie să lansăm proceduri disciplinare. Dar întrebarea e dacă ar trebui ca acest lucru să se facă în legătură cu ce a hotărât uh, judecătorul respectiv pe partea de conținut. Mă gândesc, de exemplu, la legea conform căreia judecătorii nu ar trebui să uh, pună întrebări în legătură cu deciziile preliminare ale Curții de Justiție. E vorba de decizii care trebuie să fie clarificate. Uh, deci, care sunt implicațiile în procedura disciplinară pe care uh, o propunem? Nu e o situație în care comisia spune că nu ar trebui să fie proceduri disciplinare, punct. Domnul Tudora, che? S-a referit la uh, lupta împotriva corupției. Există foarte multe aspecte, licitațiile, de exemplu, și alte aspecte care ne vor permite să evaluăm cât de eficientă este lupta uh, la nivel de stat membru, lupta împotriva Comisiei. Domnule Hadischi, acum evaluăm o lege care a fost uh, semnată de către președintele Duda. Am fost la Vașovia, v-am spus. E o uh, prerogativă suverană a unui președinte de a uh, semna legea și așteptăm uh, la comisie să fie promulgată legea respectivă și să vedem dacă lansăm procedura de infringement sau nu. Și dacă da, atunci care va fi uh, sfera de aplicare? Încă face obiectul analizei. Madame Kempa. Doamna Kempa, ce facem împotriva discriminării pe bază religiei. Deci vă rog să puneți această întrebare domnului Schinas, pentru că el se ocupă de uh, dialogul uh, cu bisericile. eu uh, cred că trebuie ca toate religiile să beneficieze de protecție și avem și instrumentele să exercităm această protecție fără discriminare și fără a exclude pe nimeni. Dar poate că veți avea un răspuns mai aprofundat, mai, mai, anunțit uh, de la colegul uh, care se ocupă de promovarea modului de viață european. Cu privire la statul de drept și bani sau buget. Da, chiar o luăm în serios, noi considerăm că avem nevoie de un astfel de instrument pentru că ar trebui ca dacă banii contribuabililor se, sunt uh, uh, împărțiți în statele membre, atunci ar trebui să existe și garanția că banii respectiv uh, urmează să fie protejați în statul membru respectiv. Eu aș dori să spun că nu este vorba de fondurile de coeziune, e vorba de toate uh, fondurile, deci nu încercăm să pedepsim prima asta țările uh, Uh, din politica de coeziune și apoi acest mecanism uh, CFM privind statul de drept nu îl va reprezenta panacea care va rezolva toate problemele uh, cu privire la statul de drept, dar va fi un factor de descurajare destul de puternic și astfel statele membre își vor da seama că dacă vor să folosească banii contribuabililor, fondurile europene trebuie să garanteze că sistemul judiciar funcționează, că se pedepsește corupția, că frauda în uh, procedurile de licitație uh, e pedepsită și așa mai departe. E un minim, să spunem, pe care îl putem cere și noi, uh, Comisia, am făcut această propunere concretă și am Uh, menționat uh, și procedurile care ar uh, putea declanșa o astfel de procedură și am propus votul cu majoritate invers calificată la Consiliu și în negocierile bugetare constatăm că abordarea cu privire la sistemul de vot este diferită, deci eu mă tem că dacă schimbăm această propunere, deci pentru vot cu majoritate calificată, vom avea doar ceva pe hârtie, ceva care nu va funcționa în practică și aș dori să vă asigur că nu aceasta a fost intenția noastră, intenția inițială și comisia va rămâne puternică pe poziții. Va susține propunerea inițială. Am discutat-o chiar astăzi uh, la Colegiul Comisarilor de dimineață și poziția este foarte clară. În legătură cu uh, statul de drept. Acum, inteligența artificială și protecția datelor am discutat pe îndelete pachetul inteligență artificială și uh, pachetul privind uh, uh strategia pentru date. Orice vom face, uh, GDPR-ul și protecția datelor personale uh, vor fi uh, garantate. Și de aceea, dacă citiți pachetul pe care l-am adoptat în această dimineață, există foarte multe trimiteri la regulamentul GDPR uh, E vorba mai ales de date nepersonale, însă există acolo și un uh, capitol cu privire la uh, anonimizarea datelor, un subiect de care va trebui să ne ocupăm și trebuie să garantăm că oricând evoluțiile tehnologice și toate inovările uh, vor merge mână în mână cu uh, respectarea GDPR-ului. Dezbaterea de astăzi nu are de-a face în mod direct cu regulamentul privind protecția datelor. Nu. Noi dorim să uh, stimulăm, stimulăm economia datelor să se dezvolte, dorim să pregătim Uniunea Europeană ca, în calitate de continent, care să facă progrese pentru oameni, pentru prosperitate economică, dar asta nu în detrimentul drepturilor fundamentale. Și de aceea în pachetul pe care l-am uh, adoptat uh, azi dimineață uh, e prezentă și trimiterea la regulamentul GDPR. De fapt, e menționat de mai multe ori în document. De asemenea, ne vom gândi cu ocazia uh, revizuirii GDPR, o întrebare pusă de doamna Zipel, deci uh, această revizuire va avea loc uh, în luna mai și vom analiza toate aspectele la care vă refereați, nu numai uh, GDPR față de noile strategii, ci și felul în care acest regulament are impact asupra activității IMM-urilor, felul în care este uh, Uh, aplicată în întreaga Uniune Europeană, pentru că trebuie de asemenea să vedem dacă am uh, garantat acest principiu un continent o lege, o legislație. Și autoritățile de protecție a datelor și bordul pentru protecția datelor trebuie să garanteze o aplicare uniformă să nu se încalce dreptul uh, la viața privată a unor oameni, să fie scump într-o țară și ieftin în altă țară. Și apoi, în legătură cu întrebarea domnului Tudorache, trebuie, da, într-adevăr, să vedem situațiile în care GDPR-ul este folosit, uh, de asemenea, în anumite interese. Mă gândesc, de exemplu, la accesul la informații. În anumite state membre, GDPR-ul este folosit Uh, împotriva jurnaliștilor pentru a obține informații și uh, trebuie să clarificăm în ce măsură GDPR-ul se aplică și cum ar trebui să se aplice în mod adecvat. La fel, am discutat cu Mark Zuckerberg, le-am pus întrebări în legătură cu date în uh, domeniul cercetării, ca să știm ce se întâmplă în cutia neagră, în algoritmi, cum se tratează datele Uh, cetățenilor. Și dacă discursul de ură vizează doar anumite uh, grupuri de cetățeni, nu avem date. Și răspunsul a fost că uh, juriștii noștri se tem de GDPR. Bine, va trebui atunci să vedem cum putem să uh, ne asigurăm că GDPR-ul nu îi împiedică pe juriști Ă, să, nu, nu, nu împiedică punerea datelor la dispoziția cercetătorilor. Sunt doar două exemple pentru care va trebui să reevaluăm ă, funcționarea GDPR-ului. Dar așa cum am spus și în discursul meu inițial, intenția noastră nu este să revizuim GDPR-ul, ci dorim să ne asigurăm că e cu adevărat bine pus în aplicare. La fel și în ce privește funcționarea Uh, autorității de protecție a datelor din Irlanda. Știu că sunt sub o presiune imensă pentru că marile companii în domeniul informatic își au sediul în Irlanda, activează acolo și sunt în contract strâns cu autoritățile de protecție a datelor din Irlandia, care mi-au spus că au suficiente capacități, dar sigur că dacă e nevoie va trebui să-și uh, sporească efectivele. Și apoi, în contextul capacităților, aici o să schimb complet uh, subiectul, mi-ați pus întrebări în legătură cu dezinformarea. Cât de pregătiți uh, suntem uh, din punct de vedere financiar pentru a combate dezinformarea? A majorat bugetul uh, companiei Istrat. Am cerut statelor membre și ele să-și majoreze bugetele, că este vorba de uh, bugetul ministerelor uh, de externe sau uh, de apărare. Am cerut de asemenea să se sporească capacitatea de a detecta conținutul ilegal și dăunător, astfel încât să poată să fie înlăturat dacă este ilegal sau să funcționeze diferit în cazul în care este legal, dar care are efecte negative. Ne gândim mai ales la dezinformare vom uh, aduna mai multe date pentru planul de uh, acțiune european pentru protecția democrației, care va apărea la sfârșitul anului. Lupta împotriva dezinformării va reprezenta un capitol foarte important, pe lângă uh, capitolul protecția alegerilor și protecția jurnaliștilor, a jurnalismului independent sunt subiecte uh, strâns legate între ele. M-ați întrebat dacă vom avea o listă de măsuri uh, neobligatorii sau vom avea o propunere legislativă. Vom face o evaluare. Vom evalua mai ales legislația electorală în legătură cu partidele politice europene, unde Uniunea Europeană are competențe. Vom uh, analiza și transparența uh, campaniilor electorale și a mecanismelor de finanțare. De asemenea, vom recomanda statelor membre să adopte măsuri pentru a, uh, pentru a interveni în campaniile online prin reguli mai bune, pentru că pentru campaniile uh, offline suntem uh, bine pregătiți, dar pentru campaniile online, uh, uh, cel puțin în jumătate din statele membre, uh, regulile și legislația nu sunt uh, suficiente. Deci, vom vedea dacă e nevoie de un text legislativ în ce privește combaterea dezinformării, dar aici vă pot da părerea mea personală. Din intuiție, vă pot spune că eu cred că trebuie să fim foarte prudenți să nu introducem cenzura. Cenzura nu e pentru Europa, nu e acceptabilă în Europa. De asemenea, sunt împotriva uh, deci uh, atitudine de a cere companiilor uh, internet să fie să judece în legătură cu adevărul. Sunt niște îngrădiri foarte importante. Dacă noi nu putem spune care e minciuna și care e adevărul, nu putem să cerem asta lui Mark Zuckerberg și altor uh, uh, patroni de companii IT. Deci asta nu va figura în planul nostru, dar ce va figura va fi eforturi pentru a ne asigura că societatea este mai puternică împotriva dezinformării, să uh, facem așa comparații între date concrete, constatări și dezinformare sau minciunile online, încă o dată ne vom consulta pentru că va trebui să uh, procedăm corect. Există o diferență, o nuanță între dezinformare și discursul de ură. Aici nu vreau să fac pe dăscălița, dar uh, ca jurist uh, trebuie uh, să spun că diferența este foarte importantă. Nu trebuie să uităm. Discursul de ură, pornografia infantilă, terorismul, și uh, contrafacerea bunurilor și uh, câteva aspecte care țin de protecția consumatorilor reprezintă conținuturi pe care nu ni le dorim online, pentru că nu vrem să le vedem nici offline. Și de aceea, în actul privind serviciile digitale, ne vom axa pe conținutul ilegal, dar în planul de acțiune european pentru democrație ne vom axa mai ales pe dezinformare, care din punct de vedere juridic nu este uh, ilegală, ci este dăunătoare și câteodată este conținut foarte periculos. Văd că vreți să mă opresc, președintele. Mi-ați promis uh, că îmi redați cuvântul și de fapt uh, n-ați făcut-o. Nu, mă îngrijorează doar pentru că văd că există reacții în sală, dar mai există și un coleg care nu a fost aici uh, cu ocazia dezbaterii, care dorește să vă pună o întrebare. Doamna Barley, vă... Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Am trimis o întrebare în scris comisiei în 6 ianuarie și n-am primit uh, încă un răspuns și de aceea revin cu o întrebare orală. În urma deciziei cu CEJ, Uh, cu privire la ultima decizie, dacă discutăm despre independența sistemului judiciar, trebuie să vedem, uh, avem o privire de ansamblu. Și deci, cum intenționați să Mm, uh, ne asigurați că avem această uh, privire de ansamblu și nu uh, doar la nivel fragmentar și cum putem verifica că statele membre numesc sursele de informație și apoi, în contextul Poloniei, sunteți de acord că această reformă, așa numită ultimă reformă a justiției, este o nouă dimensiune, conflictul cu statul de drept. Mă refer la întâietatea legislației europene și în încercarea de a elimina Curtea Europeană de Justiție ca uh, una dintre entitățile puține care pot să intervină uh, pentru a apăra statul de drept. Mulțumesc. Și Sophie Intveld, o notă de subsol, dar vă rog foarte pe scurt pentru că ne-am depășit deja timpul. Și mai scurt. Poate că am ratat, dar n-am mai un răspuns la întrebarea colegului dacă, surha, dacă confirmați că vor fi recomandări specifice pe țară cu primul raport anual privind statul de de. Domnul Lenners, poate nici eu n-am auzit bine, întrebarea legată de parchetul european și procurorii cu norma parțială. Câteva minute ca să finalizați pentru Polonia. Noua dimensiune e o continuare a reforme. Comisia se va ocupa de asta așa cum am făcut și înainte. Vom evalua noua lege, vom lansa o procedură în caz că noi considerăm nu e conform. Cineva în italiană spune că n-a primit răspuns la întrebare. Știu și exact asta urma să spun după care le acoperiți pe toate. Da, scuze. Poate că am uh, răspuns mai haotic, pentru că am luat-o pe subiecte. Vom utiliza instrumentele tradiționale în legătură cu parchetul european. Desigur că nu vrem ca statele membre să numească pe cineva cu normă parțială. Dorim să fie procurori cu normă întreagă care să lucreze pentru EPO. Dacă lucrează cu jumătate de normă în țară și cu jumătate de normă la EPO, e bine, statul membru hotărăște, dar trebuie să avem uh, o garanție de plină că profesionalismul uh, și performanța o să fie acolo. Când promovam EPO și n-a fost ușor să conving statele membre Întotdeauna am folosit argumentul că avem nevoie de cele mai bune minți, de micile cele mai strălucite din procuratură să lucreze la EPO, pentru că o să fie crime financiare foarte sofisticate. Iată de ce mă aștept ca acum statele membre să respecte angajamentele și promisiunile, să trimită oameni. Bun, o să o ajut pe Laura Chiuve și cât de mult pot acum, până când are întregul colegiu până nu are colegiul de procurori, trebuie să o ajutăm, pentru că e și angajamentul și promiți, eh, promisiunea și obligația comisiei. Doamna Ion, ceva? În legătură cu mecanismul de monitorizare media, trece în revistă va duce la recomandări specifice pe țară. Vor fi rapoarte pe țară. Va exista coerență în evaluarea statelor membre. Ceva garantat și vom încheia cu evaluarea situației din statul membru, dar nu va avea același format ca și semestrul european dar va fi țară cu țară. În legătură cu uh, lansatorii de alerte, whistleblowers, cred că mai au statele membre 2 ani până să implementeze directiva. Pentru unele state membre va fi nevoie de eforturi mai mari, pentru altele mai puțin. Am folosit în uh, proiectarea directivei respective unele exemple din unele state membre cum uh, funcționează lucrurile în practică și cred că, în special, crearea de canale diferite pentru raportare va fi un lucru mai dificil pentru unele state. Dar mai au ceva timp la dispoziție și o să le ajut cât pot în caz că vedem că unele state membre rămân în urmă să recupereze, să aibă implementarea de plină la momentul potrivit. Directiva lansatorilor de alertă n-a fost ușor de adoptat și trebuie introdusă pe deplin. Pentru am convenit că e necesară această legislație în toate statele membre. Monitorizarea media. În 18 martie vom publica noul monitor privind pluralismul media, în care o să vedem noi cifre și fapte legate de situația muncii ziariștilor în fiecare stat membru, legislația, protejarea securității, chestiuni legale înrudite, nu intru acum în amănunte. În al doilea rând, presiunea politică asupra mass media, presiunea economică asupra mass media și caracterul inclusiv în mass media. Vom lucra apoi imediat pe 20 martie la conferința media și tot cu raportul vom lucra și în comunicarea cu fiecare stat membru, pentru că vom avea evaluarea pe țară ulterior, prin mai sau iunie. Mulțumesc! Mulțumim, Jurova! E evident că ați făcut un efort real ca să epuizați și programul o oră și jumătate dialog structurat care va continua nu se oprește aici, vă mai vedem, vă mai auzim, veți mai răspunde la întrebări pe măsură ce trece timpul și se desfășoară programul. Mulțumim! Am văzut că vicepreședintele Schinas așteaptă la ușă să se așeze la prezidiu în câteva momente. Thank you. You're back again. We thank Vice President Skinas for being Mulțumesc, domnule Schinas, uh, pentru prezență. Trecem mai departe. Am spus de la prima rundă, e dialogul structurat. Prima rundă din discuțiile din această după amiază. Acum e vicepreședintele Schinas, promovarea stilului de viață european, subiecte importante de interes pentru noi toți inclusiv strategia de edificare a Uniunii Securității în UE, amenințări suplimentare moderne, ideile pe care le avem aici, o oră și jumătate. Din nou aceeași disciplină. Țineți minte, mai întâi coordonatorii, nu depășiți două minute, apoi toți membrii care doresc să pună întrebări, să aibă un cuvânt de spus, să aibă ocazia să participe la discuție. Mai întâi, domnule Schinas, vă suntem recunoscători. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc tuturor. Am amintiri legate de această sală. Aici am avut audierea în 3 octombrie și mi-aduc aminte spunând că o să mă vedeți mult de acum încolo. Iată-mă aici, e a doua întâlnire cu această comisie de când am început activitatea în 2 decembrie. Astăzi vin să discut cu dumneavoastră al bebeluș din familie, și anume securitatea, Uniunea Securității. Înțeleg că dimineața ați avut o discuție foarte interesantă în legătură cu implementarea Dublin, subiectul de dimineață. Desigur că mă bucur să mă refer și eu dacă trebuie discutat acest subiect, deși centrul de gravitate a fost prima dată când am întâlnit la Strasburg, în legătură cu Uniunea Securității, cred că am discutat atunci că trebuie să ne ocupăm atât de amenințări tradiționale cât și moderne. Și vrem ca Uniunea noastră să poată să țină promisiunea pentru toți europenii care trebuie să se simtă în siguranță acasă și pe stradă, atât în Uniune cât și în străinătate. Și uh, uh, respect acest angajament, am urmat activitatea lui Sir Julian King, primul comisar din comisia anterioară, care a creat acest nou ecosistem sau galaxie a Uniunii Securității cu diverse planete care se aliniază ca în același sistem solar. E o reușită majoră pentru Comisie, cred, să încercăm să punem capăt fragmentării care exista în aceste domenii, duplicității de straturi și de actori. Ambiția mea este așadar să continuăm să ne bazăm pe această strategie a Uniunii Securității și în etapa următoare formală, în iunie, înainte de vacanță, când vom prezenta o nouă strategie cuprinzătoare a Uniunii Europene, planul de securitate al Uniunii Europene care va modela și cartografia tot ce vrem să facem în următorii cinci ani. Pe scurt o să vă spun cum vedem noi Uniunea Securității dezvoltându-se. E pe patru direcții. Mai întâi cooperare polițienească transfrontalieră, schimbul între poli poliție, apoi combaterea terorismului și prevenirea radicalizării, combaterea crimei organizate, în a patrulea rând, securitate în epoca digitală, inclusiv probleme noi, cibersecuritate, amenințări hibride și nevoia de a mări reziliența infrastructurii critice, digitale și fizice. În această activitate, ca și în trecut, vom colabora strâns. Vreau să felicit în special activitatea depusă de membrii LIBE, dar și a Comisiei TER. Să parcurgem aceste patru grupuri de probleme. Încep cu cooperarea polițienească transfrontalieră și schimbul de informații intensificarea cooperării organelor de aplicare a legii și eliminarea lacunelor de informație sunt elemente esențiale pentru a asigura securitatea internă. Pregătim diverse inițiative în acest domeniu, de exemplu, în programul de activitate pentru acest an vom propune ulterior o revizuire țintită a regulamentului Europol. E o ocazie de a asigura că Europol ține pasul cu evoluțiile infracțiunilor și terorismului, dând agenției un mandat nou de care are nevoie pentru a continua să sprijine statele membre în aceste provocări de securitate care vor să continue. De asemenea, cu ocazia revizuirii regulamentului Europol, să-l aliniem cu noul EDPS din 2018, să clarificăm relația între cele două instrumente în domeniul protecției datelor cu caracter personal. O altă direcție de acțiune, să continuăm să îmbunătățim schimbul de informații transfrontalier, pregătind interoperabilitatea sistemelor de informații, SIS, IS și TS. Știu că avem această convingere, instrumentele esențiale pentru consolidarea Mm, schimbul de informații și pregătirea ofițerilor de pe teren să aibă acces în timp real. Lucrez îndeaproape și cu altul reprezentant, vicepreședintele Borel, pentru a consolida cooperarea cu țări terțe în acest domeniu, cooperarea noastră în securitate cu țări secu uh, importante, vecini, în regiune pentru a acoperi lacunele de informații. Ne vom concentra și pe prevenire, detectare și anchetarea crimei grave și a terorismului. În al doilea rând, terorismul și prevenirea radicalizării care duce la extremism violent, o nevoie tot mai mare de a consolida coeziunea socială de a ne ocupa de cauzele profunde care duc la astfel de acte de violență. Sunt convins că ați discutat și cu doamna Iurova unele elemente de, din partea ei de portofoliu. Radicalizarea care duce la extremism violent și la terorism nu e doar o amenințare de securitate, ci și o amenințare directă la adresa valorilor noastre și a, a coabitării pașnice a comunităților. Iată de ce trebuie să ne ocupăm de ea la nivel european și avem nevoie de o abordare cuprinzătoare la nivelul întregii societăți. În trecut am extins considerabil sprijinul nu doar pentru practicieni în domeniu, cum ar fi rețeaua de sensibilizare în ce privește radicalizarea, ci și pentru factorii de elaborare de politici în statele membre și în alte țări, pentru a intensifica această direcție de sprijin pentru următorii patru ani am alocat 60 de milioane de euro pentru practicieni factori de politică și cercetători pentru a intensifica schimburile, pentru a construi cunoștințe pentru un impact real pe teren și, desigur, în acest al doilea cluster e nevoie de a avea un acord cu privire la conținutul terorist online, care e mai important decât oricând. E dezamăgitor că, în ciuda a s-a întâmplat la Christchurch și în alte locuri, <clears throat> tot n-am reușit încă să ne ocupăm la nivel de instituții, să avem un acord cuprinzător care să ne permită să trecem la îndepărtarea transfrontalieră a conținutului terorist. E ceva important. Acest conținut e utilizat pentru a radicaliza cetățeni și cred că a venit de mult momentul să punem capăt acestui fenomen. Același lucru e adevărat pentru utilizarea instrumente automatizate unităților de trimitere pe internet le-ar trebui 15 ani, iar pentru YouTube a fost necesar să îndepărteze videoul de la YouTube de un milion și jumătate de ori în 24 de ore. E nevoie de instrumente automate care să nu fie filtre. Odată ce identifică un nou conținut, atunci e esențial ca acea trimitere să fie examinată de un factor uman, un sistem care să continue să aibă elemente centrate pe oameni. Pe măsură ce se apropie un an de la comemorarea Christchurch, sper că pot conta pe dumneavoastră ca această muncă să se finalizeze. În al treilea rând, în ce privește crima organizată și infracțiunile cibernetice, o altă planetă a ecosistemului nostru de securitate care devine tot mai importantă, ținând cont de modul în care evoluează progresul tehnologic și a avut un impact asupra crimei grave și organizate. În lupta împotriva crimei cibernetice trebuie să acordăm atenție deosebită apărării celor mai vulnerabili cetățeni, abuzul sexual de copii online, care a crescut exponențial. Lucrăm la propunerea țintită să ne ocupăm de combaterea țintită. Vrem să adoptăm și o nouă strategie UE pentru o combatere mai eficientă a abuzului sexual de copii încă din acest an în programul de activitate. Această strategie ar trebui să prevadă diverse inițiative specifice de a promova proactiv un răspuns ferm din partea publicului, autorităților publice și din partea sectorului privat. Și trebuie să lucrăm mână în mână pentru a apăra pe copii. În al patrulea și ultim rând, în legătură cu politica de securitate în epoca digitală, o discuție care are loc la momentul potrivit. Astăzi Comisia a prezentat pachetul digital, prima tentativă de a da un cadru, un proces complex, introducerea inteligenței artificiale în societăți și tratarea datelor UE. Cred că abordarea noastră pentru securitate și protecție în lumina acestor evoluții trebuie să fie la fel de eficace și online ca și offline. Noile tehnologii nu vor fi acceptate decât dacă ne asigurăm că sunt centrate pe oameni securizate și apărate din punct de vedere a regulilor privind caracterul privat al datelor. În fine, luna trecută am prezentat uh, a cincea generație de rețele corespunzătoare pentru ca noastră. 5G va fi o tehnologie cu schimbări radicale, dar nu poate să vină în detrimentul securității pieței interne și a securității. Același lucru e valabil și în ce privește inteligența artificială. Acum o să fim foarte atenți la a vedea ce părere au factorii implicați, care să nu doar suspecții obișnuiți, cei care cunosc totul, cine ar interesa, și implicarea a cât mai mulți cetățeni și oameni din societate care pot contribui la această dezbatere. Între timp, Comisia a alocat pentru acest an 20 milioane de euro pentru a vedea legătura între inteligența artificială și aplicarea legii. Vom finanța proiecte pentru a înțelege mai bine ambele domenii. În anii care vin, toată lumea va trebui să înțeleagă că pe lângă prieteni și familie vom avea și prieteni dușmani, algoritmi care în ce privește dezvoltarea, trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea inteligenței artificiale în Europa va fi cu adevărat europeană. E un element cheie pentru stilul de viață european și un domeniu în care Europa poate și ar trebui să acționeze acum, să facă cele două lucruri pe care știe să le facă bine Europa. Mai întâi, să dea un cadru de reglementare solid și, în al doilea rând, să-l Hmm. facă să corespundă dimensiunii pieții foarte mari, care e o dificultate de care profită cei care vor să amenințe stilul nostru european de viață și valorile europene. În încheiere, să spun două lucruri foarte importante, ambele la care m-am mai referit la audiere, dar întotdeauna e o plăcere să le repet aici. Mai întâi, fiecare dintre propunerea noastre legate de securitate și Uniunea Securității o să integreze prin proiect respectarea de plină a drepturilor fundamentale, inclusiv a apărării datelor cu caracter personal. E o prioritate personală și un angajament personal al meu. Am spus că uh, acestea nu vor fi un gând ulterior, un accesoriu, ci o condiție prealabilă pentru tot ce va urma în ce privește Uniunea Securității și acest fond de acțiune. Și al doilea lucru foarte important de care avem nevoie când edificăm și dezvoltăm pe mai departe Uniunea Securității e, desigur, încredere. Avem nevoie de încredere. Știu că multe părți ale aparatului de securitate au mentalitatea să n-aibă încredere în nimeni, oarecum e în ADN-ul lor, că nu poți fi agende de securitate eficace decât dacă nu ai încredere în nimeni, dar nu mi se pare suficient de bun pentru ce trebuie să facem noi. Trebuie să edificăm încredere și între instituții la nivel european. Trebuie să edificăm încredere între instituții și statele membre. Să le arătăm că munca noastră nu va duplica munca făcută cu inteligență și eficacitate la alte niveluri în societăți și să avem încredere cu societatea acțiunea europeană poate veni cu o plus valoare, uh, poate avea efect de catalist și de stimulant. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Vice President now. Domnule vicepreședinte, o să rog acum ca și înainte să ținem cont de limitele de timp. V-am spus și repet, avem programat până la ora 6 seara, puțin peste o oră, dar e o listă de membri care doresc să ia cuvântul după coordonatori care sunt primii. Coordonatorii să se abțină de la depăși două minute și apoi cât de mulți colegi în a doua rundă. În primul rând, domnul Leonards. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc vicepreședintelui Schinas pentru prezență. Știu că aveți un program de deplasări uluitoare pentru pactul privind migrația în capitalele europene, așa că ne bucurăm că puteți să veniți și la noi să discutați celălalt copilaș al dumneavoastră, cum l-ați numit. Noua misiune pentru Mediteraneană să va înlocui operațiunea Sofia. Domnul Borel a spus ieri că navele se vor retrage de îndată ce se dovedește că sunt un factor de atracție pentru migrația neregulată. Cum se va întâmpla în practică? Cum veți evolua dacă sunt un factor de atracție? Apoi, ați subliniat ce important este să avem sisteme de date interconectabile. E adevărat și cadrul legislativ din mandatul anterior Pe mine mă preocupă implementarea în statele membre. Există 16 state membre care nu au o foaie de parcurs pentru implementare. E un proiect uh, plin de provocări ce nu suportă amânare. Deci v-am rugat să exercitați presiune asupra acestor state și să informați și să implicați și Parlamentul. Vorbesc foarte repede, îmi cer scuze. Curtea de conturi a evaluat sistemele de date și sunt două observații de făcut. Amprentarea și căutări biometrice. 10 state Schengen sunt gata să folosească aceste funcții. Grănicerii se plâng că au multe Uh, hituri și fals pozitive prin căutările alfa numerice, Adică 50% din grănicerii cu care am vorbit spun că îi lasă pe oameni să treacă fără să-i verifice pe baza uh, informațiilor din bazele de date în 20% din cazuri sau chiar mai des. Ce putem face pentru a îmbunătăți lucrurile? Și cu privire la 5G, aveți dreptate să fac eforturi privind securitatea sistemului și conectarea electrodispozitivelor, tehnicile de anchetare disponibile pe 4G sau de căutare de pe 4G ar putea să nu funcționeze pe 5G. Ce putem face la nivel european pentru a ne asigura că comunitatea își poate face treaba, comunitatea care se ocupă cu legea, și în 5G ca și în 4G? Bun, doamna Sipol acum. Mulțumesc foarte mult. Vreau să încep cu un punct pe care l-a menționat în parte colegul meu și anume faptul că în Parlament hotărâm multe legi și măsuri și în Consiliu, dar apoi nu mai știm ce se întâmplă cu implementarea. Interoperabilitatea a fost menționată, comisarul King și comisia au spus că va dura ani de zile, dar încă nici nu s-a început, ceea ce e regretabil. Și aș menționa și o măsură veche, decizia Prum, care nu este în continuare implementată. Ce putem face, deci, pentru a îmbunătăți lucrurile aici? Pentru că nu e prea logic să vii cu noi măsuri tot timpul și la sfârșit să nu le ai implementate. Nici nu putem identifica posibilele portițe de scăpare pentru noile legi dacă lucrurile nu sunt implementate. Apreciez ideea de a îmbunătăți cooperarea între poliție și judiciar, dar asta nu se poate întâmpla doar prin măsurile online, prin contactele online, deci ar fi bine să vă gândiți la posibilitatea de a avea un fel de echipe permanente de anchetă pe domenii specifice de infracționalitate, astfel încât să avem un fond de expertiză mai consistent și oameni care să pot acționa repede pentru că sunt experți, cooperează, există încredere și deci deciziile se pot lua mai repede. În ceea ce privește abuzul sexual și exploatarea copiilor, ideea este să ne concentrăm pe partea online, care este relevantă, dar cum putem să ne combinăm eforturile cu cele din viața reală, pentru că tot ce vedem pe internet uh, se întâmplă în timp real, în lumea reală. Cum putem deveni uh, mai buni în a uh, semnala aceste lucruri și aceste persoane și în viața reală. Uh, și ideea este să vedem cum putem face față situației în care copiii sunt contactați online pe calculator de adulți care vorbesc cu ei, care le spun să facă lucruri în fața ecranelor cu camerele pornite și, evident, copiii n-ar trebui să facă așa ceva. Sunt lucruri pe care de vrem să le semnalăm, inclusiv în mediul în care trăiesc copiii respectivi. Și avem nevoie de eforturi de conștientizare, contactarea organizațiilor de părinți și așa mai departe, pentru a le oferi posibilitatea să se apere în fața unor astfel de încercări. Și mai avem și împiedicarea radicalizării. Ați menționat uh, Ați menționat coeziunea socială, dar mă întreb ce alte lucruri precise trebuie avute în vedere, fonduri, idei care să funcționeze pe teren, să îmbunătățească lucrurile. De asemenea, trebuie să lucrăm pe diferite alte probleme pe teren, pentru că condițiile, provocările și cadrul din comunitățile respective care duc la radicalizare ar putea să varieze. Mulțumesc! Am spus două minute, să vă limitați la două minute, vă aș ruga frumos. Doamna Indveld, o să încerc să fiu concisă. Bine ați venit, domnule comisar. Întâi de toate, în ceea ce privește legiferarea. Ne-ați spus să lucrăm repede în ceea ce privește conținutul terorist online. Și Parlamentul întotdeauna lucrează repede, dar și cu atenție. Vrem să legiferăm în mod corespunzător. Ce mi-a reținut atenția este că Comisia întotdeauna cere Parlamentului să lucreze rapid și uh, repejor, repejor, repejor și apoi în Consiliu apar blocaje. Nu-i cere și Consiliului să-ți facă treaba legislativă, ci retrageți legislația și veniți cu noi propuneri și Parlamentului se cere să semneze pe linia punctată. Am o sugestie de ce nu introducem o regulă nouă? Uh, la un act legislativ, un act legislativ. Ne cereți să adoptăm o măsură, vom face și Asta dacă și în Consiliu se adoptă o măsură ce a fost într-un blocaj ani de zile. Deci suntem doi, două mm, structuri legislative. Dacă noi legiferăm una, să o facă și ei. Asta e sugestia mea. Deci, nu veți retrage ceva ce s-a blocat și cereți adoptarea. Toată lumea a menționat implementarea și, sincer, mă satur să legiferăm, să legiferăm și apoi statele membre să nu facă nimic. Amprentare, pașapoarte, domnul Lenz le-a menționat deja, 10 ani au trecut de la termenul limită, dragi prieteni, 10 ani și peste jumătate din statele membre nu le folosesc. Directiva împotriva abuzului, împotriva copiilor. 23 de state membre n-au implementat și Comisia ne-a spus să uh, legiferăm foarte rapid. Directiva privind uh, protecția legii. Slovenia, Germania n-au făcut-o. Apoi, lista ale cu numele pasagerilor. În 2017, Curtea de Justiție a hotărât că acordul cu Canada nu este în concordanță cu legislația europeană. Știm cu toții că acordul cu SUA e și mai îndepărtat de standardele europene și totuși, doi ani și jumătate mai târziu, Comisia n-a făcut o evaluare juridică. De ce? Și dacă vorbim despre politici de securitate publică, aș vrea să înțeleg de ce o formă de infracțiuni cu o medie de 2500 de victime care decedează pe an, violența domestică e considerată o chestiune de viață privată, nu securitate publică. O să și acest lucru în securita- strategia pentru securitate? Doamna Infeld, mulțumim! Mulțumesc, domnule Schineț, mulțumesc uh, pentru prezență. Ați menționat și terorismul islamic. Există un studiu nou publicat de către Bernard Rougier, un uh, sociolog uh, francez, care uh, vorbește despre jurnaliștii care au fost răpiți și citează date din servici, de la serviciul secret. Deci și citează 150 de orașe care ar fi doar în Franța sub controlul islamiștilor. Și mai spune că există un pact între o parte din partidele de uh, stânga, o mare parte din aceste partide și uh, grupurile uh, islamiste și aici dă exemple foarte numeroase. E, situația vizează Franța, dar sunt sigur că se aplică și Germaniei, uh, Suediei și probabil și țărilor de jos. Deci ce aveți dumneavoastră de uh, spus între aceste legături uh, între islamiști și reprezentanții unor partide politice care sunt reprezentați și aici? Dacă um, mă uit la statisticile din Germania, nu se face nicio legătură între migranți și violuri sau agresiunile sexuale sexuale, doamnă uh, uh, Sophie Feld, este o rușine nu numai că uh, uh, faceți, uh, răspândiți aceste minciuni, ci pentru că sunteți uh, șefa de FMG-ului. Domnule Schinas, m-aș bucura dacă mi-ați spune ce faceți împotriva acel, acestor partide de stânga care sprijină islamiștii din Europa, pentru că de aici vine uh, pericolul pe, uh, la adresa societății libere. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Fest! Mulțumim, domnule Fest! To the Greens! Acum pentru vers, doamna Trick. Punct procedural, poate în intervenția dumneavoastră, vă rog. Trebuie să spun că se întâmplă ceva îngrozitor, se aruncă toate într-o, într-un coș, foarte multe aspecte, se face un almagam uh, între partidele de uh, stânga, uh, se spune că ele încurajează terorismul, apoi se face și o legătură între migrație și criminalitate și eu sunt obișnuită cu astfel de uh, acuzații făcute de către partidele de extrema dreaptă, dar în orice caz nu se poate așa ceva, trebuie să respingem aceste acuzații, este o rușine pentru Parlamentul nostru. Bitte Frau Ernst, Sie wird sein Wort haben. Doamna uh, Cornelia Ernst, o să vă dăm cuvântul în câteva minute. Acum dăm cuvântul coordonatorilor. Și deci dăm cuvântul verzilor, nu-i așa? Spune președintele, deci acum uh, are cuvântul coordonatorul din partea verzilor, respectiv doamna Prigmont. Doamna Intveld, solicitare de respectare a regulamentului? Doamna Intveld, pentru o dată și întotdeauna aș dori să resping legătura făcută de către extrema dreaptă între migrație și viol și agresarea femeilor. Toți bărbații, indiferent de religie, indiferent de țara din care vin, violează și agresează femeile, le hărțuiesc. Nu există un monopol, e o problemă de gen, nu este o chestiune de religie. Vă pot da o listă lungă cu nume de tipi albi, nu musulmani, uh, care nu pot să-și țină mâinile acasă. Deci nu stați acolo și să-mi spuneți mie, ca femeie, ce trebuie să gândesc în legătură cu bărbații care hărțuiesc uh, femeile. Mințiți, uh, mințiți, spuneți minciuni rasiste. Taken. Point made. Point taken. Am reținut am reținut observația dumneavoastră, dar trebuie totuși să-i ascultăm pe membrii. Când intervin, trebuie să, dacă respectă regulile. Da, da, e momentul să dăm cuvântul verzilor. Doamna Brickmont, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Schimbările care se produc ne arată cât de important este să uh, combatem uh, discursurile greșite cu date concrete. Și Europolul ne ajută în acest sens pentru că arată probe care combat cele spuse de extrema dreaptă. Bun, acum ce voiam eu să spun în acest dialog? În primul rând, drepturile fundamentale La audiere ne-ați spus că aveți dorința de a include chestiunea drepturilor fundamentale încă de la începutul muncii dumneavoastră, nu doar în rapoartele de implementare. Și aș vrea să-mi spuneți cum credeți că veți implementa această abordare. Cum veți ține seama de diferitele hotărâri ale Curții de Justiție în ceea ce privește uh, păstrarea datelor, dacă există un studiu de impact legat de strategie? Ne-ar plăcea să știm aceste lucruri pentru drepturile fundamentale. Infracțiunile de mediu, apoi, care sunt importante în domeniul infracționalității internaționale și totuși nu se bucură de aceeași atenție ca alte tipuri de infracțiuni, deși permit finanțarea terorismului și a criminalității organizate și fără îndoială sunt o amenințare la adresa securității cetățenilor, a viitoarelor generații și ale mediului. Care sunt deci planurile Comisiei pentru această strategie pe acest subiect și în ce măsură vor fi integrate în strategia și reforma statutului Europol? Și a treia și ultima întrebare, referitoare la repatrierea luptătorilor străini și familiilor acestora, ce părere aveți pe acest subiect cu privire la situația și amenințarea la adresa securității pe care o reprezintă, mai ales dacă uh, le pierdem urma în țările în care se află. N-ar fi mai bine să privilegiem uh, repatrierea în Europa, judecata și controlul de către serviciile noastre judiciare? Mulțumesc acum pentru ECR, domnul Weimar, dacă nu mă înșel. Uh, Aveți dreptate, domnule președinte. O să vorbesc în suedeză. Aștept să vă puneți căștile. Comisionar eh, Schinas. Eh, Mulțumim foarte mult, domnule comisar Schinas. Ne-ați spus în intervenția dumneavoastră că vreți să acordați prioritate securității și luptei împotriva terorismului, prevenirii radicalizării. Sunt 100% de acord că vorbim despre niște lucruri importante, pentru că dacă vrem să avem coeziune socială și toți vrem asta, e nevoie să acționăm în această direcție. Uh, organizația Frăția Musulmană, care este cunoscută pentru intoleranța sa, uh, cererile de segregare, uh, nu reușește această organizație să se depărteze de terorism. În Există organizații, gen aceasta, Frăția Musulmană, care totuși, într-un fel sau altul, primesc fonduri. Și având în vedere importanța coeziunii sociale, nu sunteți de acord cu mine că ar fi problematic să continuăm să ajutăm grupuri segregaționiste, financiar vorbind? Domnule comisar, pentru a promova un mod de viață european nu puteți spune că pe viitor finanțarea va fi garantată doar pentru grupuri și organizații care acceptă valori europene și că finanțarea nu va fi îndreptată și aprobată pentru grupările care încearcă să ne boicoteze stilul de viață european? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ernst de la GUE. Mai lung. Ea este invitată să-și prezinte părerea. Mulțumesc! Am două întrebări sau observații. În primul rând, încă o dată, strategia UE în domeniul securității, care urmează să fie publicată în luna iunie, e minunat. Am avut mai multe strategii cu același nume în ultimii ani și întrebarea mea este, în primul rând, ce uh, evaluare ați folosit pentru a evalua măsurile de securitate actuale? Mm, unele dintre măsuri uh, ar putea să fie lăsate deoparte înainte să introduceți uh, unele noi? Ați făcut asta sau se tot acumulează măsurile? Ați putea să ne spuneți uh, ceva concret în acest sens? Apoi PNR-ul s-a vorbit deja de el în ce privește a spus și doamna uh, Infeld, uh, comisia ar trebui să se ocupe de negocieri și aș dori să știu când comisia va veni cu o propunere. Și după aceea, un alt aspect, Uniunea Europeană a discutat uh, și a lansat avertizări în ceea ce privește pericolul terorist. S-a vorbit și despre pericolul reprezentat de către extremismul de dreapta. După cum știți, au fost incidente în Germania numesc atentatul de la Hale, apoi uciderea lui Walter Lupke și încarcerarea și interzicerea uh, combat uh, 18, dar există și alte uh, pericole teroriste uh, care vin dinspre extrema dreaptă și există și tendințe, s-a constatat în armata germană și în forțele de poliție, uh, să se implice în organizarea acestor uh, atentate. Credeți că aceste pericole uh, se află nu numai uh, în afara administrației de stat, uh, ci și în administrație. Există totuși reflexii strategice să vedem cum am putea combate astfel de fenomene, deci structuri care apar în administrație, pentru că e un fenomen tot mai grav și de altfel nu numai în Germania. Now, și acum i-am notat pe restul membriei. Încercați să vă limitați la un minut pentru membrii, da? Un minut. Începem cu domnul Vințe. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Schinas, mă bucur că sunteți aici. Ați menționat cooperarea pentru securitate și propunerea mea ar fi să intrăm în detalii cu privire la această cooperare de securitate cu Regatul Unit pe viitor. În proiectul de mandat de negociere, Comisia are trei componente pentru pachetul unic, aranjamente generale, aranjamente economice și cele de securitate. Și asta este partea care preocupă comisia noastră. terorismul, atacurile cibernetice, criminalitatea internațională organizată. Cum vedeți legătura între negocierile pe chestiuni comerciale și cât de puternici putem fi atunci când vrem să ne asigurăm că o cooperare pentru securitate va fi inclusă în pachet și va reprezenta interesele cetățenilor europeni. Mulțumesc! Thank you very much uh, and welcome back, uh, Vice Domnul Tudorache. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, va trebui să plec imediat, deci vă pun întrebarea și uh, o să ne gândim mai târziu la răspunsuri. 5G. Comisia și-a făcut datoria, ați emis o evaluare și asta este foarte bine. Ce credeți că urmează să se întâmple? Ce credeți că urmează să se întâmple la nivelul deciziilor luate de statele membre pentru implementarea 5G? Știm că sunt state mai avansate decât altele care au permis anumitor companii să fie parte a mixului tehnologic. Credeți că există probleme cu 5G? Pentru că într-o rețea tot trebuie interconectat. Nu credeți că n-ar trebui să permitem pătrunderea riscurilor în rețelele noastre? Apoi, inteligența artificială, dat fiind că azi e ziua inteligenței artificiale, întrebarea mea ar fi, dincolo de standardele etice, credeți că trebuie să mergem și către infracționalizare? Pentru că tehnologia aceasta în mâinile cui nu trebuie ar putea să cauzeze mari probleme. Și în al treilea rând, și mă opresc, vă gândiți și la o reformă a Europolului pentru a le permite acestora să meargă într-un stat membru din proprie inițiativă pentru a ajuta la anumite anchete. Mă gândesc la contribuția Europolului în cazul din Malta, dar vor avea uh, posibilitatea să facă aceste intervenții direct? Mulțumesc! Doamna Junceva. Mulțumesc, mulțumesc și domnule comisar pentru informații. Este dezamăgitor că există ceva ce lipsește, corupția. Să vă reamintesc că acum 10 ani anticorupția era pas de ale programului de la Stockholm, după care a dispărut din agenda pentru securitate și din câte am înțeles, uh, nu va face parte din strategia pentru securitatea internă și e regretabil că uh, corupția este inclusă doar în mecanismul pentru statul de drept. Nu e rău, dar nu e suficient. Corupția este un element foarte important și al uh, aplicării legii. Domnule Schinas, impactul corupției asupra democrației este devastator în multe țări. Un exemplu, un raport TPRS spune că în Bulgaria există pierderi de 11 miliarde de euro anual datorită corupției. Fără îndoială, banii aceia sunt investiți, dacă pot să numesc așa, în diferite infracțiuni, inclusiv transfrontaliere. Întrebarea mea e simplă. Vă puteți gândi la prioritizarea corupției în noua strategie de securitate internă și, în al doilea rând, Scandalurile de corupție se acumulează și impactul asupra UE este din ce în ce mai puternic. Dacă lucrurile continuă așa, corupția poate deveni noul mod de viață european. Ce acțiuni vreți să întreprindeți pentru a permite Uniunii să aibă instrumentele necesare pentru a combate acest fenomen? O să vă urmăresc online pentru că și eu trebuie să plec. Mulțumim. Domnul Braer acum, la versi. Thank you. Mulțumesc, domnule comisar. În ce privește filtrele de încărcare pe care le menționați, dacă autoritățile publice vor să caute conținut ilegal, eu n-am nicio problemă, dar nu putem accepta ca cooperarea, deci um, să existe uh, algoritmi, uh, algoritmi mai independente sau uh, lucrători uh, neplătiți care să facă această muncă de verificare pe internet. În ceea ce privește reținerea nediscriminatorie a datelor privind comunicațiile, după sentința Curții de Justiție, după ani de zile de la această sentință, Comisia a hotărât să lanseze proceduri împotriva statelor membre care nu au uh, renunțat la aceste legi privind descride, uh, reținerea nediscriminatorie a datelor. Sper că Comisia nu își va revizui poziția în acest domeniu. Și, în fine, chestiunea securității percepute va face parte din strategia dumneavoastră, pentru că cred că trebuie să ne gândim la o situație în care oamenii se simt în nesiguranță pe baza unor impresii greșite legate de uh, un risc de crimă și ne fiind conștienți de siguranța de care se bucură în Europeană. Veți aborda această uh, chestiune, domnul Bușade, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc uh, în limba spaniolă. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. În ce privește protecția uh, stilului de viață european, mandatul dumneavoastră, Comisia, practic, ce face? Trimite o notă deputaților. Respectarea pluralității politice face parte despre stilul de viață european. Când unii vorbesc, uh, toată lumea uh, se revoltă, când alții țipă, beneficiază de respect. În al doilea rând, noi suntem pentru legiferarea uh, în ce privește conținutul terorist online pentru a evita radicalizarea. Și știm că este o problemă în anumite zone, în anumite orașe din Uniunea Europeană ce intenționați să faceți pentru a controla lăcașurile de cult, unde uh, wahabismul, salafismul, islamismul radical prosperă și care nu sunt altceva decât centre de radicalizare pentru anumiți cetățeni care trăiesc în Europa. Deci nu numai pe internet se face radicalizare, ci și ce se întâmplă în lăcașurile de, cânt, de cult. În ce privește abuzurile sexuale, din păcate în Spania s-a constatat că uh, se abuzează minorii în centre uh, organizate uh, sau care se află sub tutela autorităților publice, centre care se situează în insulele Baleare. Nu cred că trebuie protejați copiii doar pe internet, trebuie să intervenim și pe teren, în viața reală, inclusiv în instituțiile publice care ar trebui să le, uh, să-i protejeze. Doamna Deli, Mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să ne spuneți uh, care sunt propunerile dumneavoastră pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică, pentru că cred că răspunsul comisiei de astăzi de a vorbi de amenințări uh, deci uh, legate de o abordare centralizată nu este cea mai bună. Am câteva întrebări. Una dintre uh, incidentele transfrontaliere în domeniul uh, cybersecurității au provenit uh, datorită faptului că uh, agențiile au uh, uh, cumulat uh, lacunele, vulnerabilitățile și pe care le-au folosit ca o armă uh, și așa s-a pierdut uh, controlul și astfel uh, s-au uh, blocat multe servere în Uniunea Europeană. Deci aș dori să știu ce intenționează să facă Comisia pentru a aborda această chestiune a agențiilor de securitate care subminează rețeaua și infrastructura. Apoi, există cercetători în domeniul securității care, pentru care interesul rețelelor este foarte important, dar când uh, identifică lacune, nu le raportează pentru că s-ar putea ca chiar ei să fie considerați ca uh, uh infractori în domeniul cibercriminalității. Deci ce va face Comisia pentru a se asigura că cercetătorii independenți în domeniul securității să-și poată facă treaba? Apoi, chestiunea 5G este o chestiune extrem de importantă, așa cum au spus și alții colegi. S-a vorbit despre faptul că este important să avem o criptare de la aparat la aparat. Și există câteva contradicții în declarațiile comisiei. Aș dori să vă referiți la ele, pentru că este foarte important din punctul meu de vedere acest aspect și domnul Johansson a spus că în același timp trebuie să identificăm moduri adecvate pentru a menține capabilitățile de interceptare legale în rețelele 5G cum se poate fără a deschide uh, portița pentru criptare. Uh, știți că toată lumea va avea de suferit pentru că va, sistemul va fi și mai nesigur. Deci aș dori să ne spuneți câte ceva. Mulțumesc, domnule Roberti. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Schines. Se vorbește despre criminalitate organizată și de terorism, fenomene legate strâns între ele. Dar nu putem da uitarea, uitării nici uh, spălarea banilor și finanțarea terorismului. Sunt uh, aspecte foarte importante, n-ați spus nimic despre ele în uh, intervenția dumneavoastră. Anul trecut, Comisia a publicat un raport uh, în domeniul combaterii spălării banilor. A spus că există probleme în anumite state membre din UE. Ce intenționează să facă Comisia dumneavoastră pentru a îmbunătăți situația din diversele state membre pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului? cu precizarea că inclusiv Brexitul poate avea un impact negativ, pentru că legăturile cu Regatul Unit uh, sunt foarte importante pentru a combate uh, spălarea banilor și în uh, achetele din acest domeniu. Ce veți face? Comunicarea vorbește despre înființarea unei agenții europene pentru coordonarea activității de luptă împotriva terorismului. Schimbul de informații, de bune practici sunt foarte importante dar și uh, combaterea acestor activități. O primă întrebare. A doua întrebare. În acest an, bugetul Eurojust a scăzut major, drastic. Considerați că aceste tăieri bugetare sunt compatibile cu această dorință de a lupta cu adevărat împotriva terorismului și a criminalității organizate? Domnul uh, Azmani, mulțumesc, domnule președinte, pentru prezență. Aș dori și eu să vă pun câteva întrebări care mă îngrijorează. De ani de zile avem la Parlamentul olandez dezbateri cu privire la ingerența din partea uh, unor țări care finanțează ONG-uri, dar și instituții religioase. Și trebuie să abordăm. E vorba de țări care nu sunt libere și care trimit persoane radicalizate sau care impun și programe de pregătire a copiilor. Deci nu se respectă uh, valorile democratice și se destabilizează societatea noastră. Noi nu suntem singura țară vizată. Întrebarea mea este, credeți că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol? Sau chiar dumneavoastră puteți juca un rol în acest domeniu? Mulțumesc! Da, comisar. Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule comisar. Am ascultat cu mare atenție prezentarea dumneavoastră și cred că, iată, avem o imagine mai clară în ce privește uh, Uh, prioritățile dumneavoastră. De patru ori v-ați referit la evenimentele nefericite de la Christchurch în Oceania, deci uh, de la celălalt capăt al pământului. Nu ați menționat uh, Zaventem sau Malbec la câteva zeci de Parlamentul European. N-ați vorbit, n-ați vorbit nici de atentatul de la Strasbourg în care au murit cinci persoane, dar foarte interesant Ați vorbit despre religionforpeace.com și aflăm că de atunci încoace au fost 20 de atentate islamiste în Europa, de la Christchurch încoace. Deci mă întreb de ce vă fixați pe ce s-a întâmplat la celălalt capăt al lumii și nu pe atentatele din Europa. Și m-am uitat și la statisticile oficiale ale autorităților din Suedia, prezentate la radioul public din Suedia, în ce privește uh, coloratura etnică a violatorilor. 53% dintre ei, 58% nu sunt europeni. Iată ce spune radioul public din Suedia. Mi se spune că uh, eu uh, răspândesc uh, minciuni, nu este cazul ce acuzați Suedia că răspunde vești uh, uh, minciuni? Doamna Volat, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, eu vorbim în limba germană. Mulțumesc pentru prezența, domnule comisar Schinas în domeniul uh, securității și agenția Frontex are un rol de jucat în acest domeniu pentru că Frontex este agenția noastră cea mai importantă și deci are un rol extrem de important în acest domeniu și conform datelor președintelui Michel, Uh, mijloacele prevăzute uh, pentru Frontex vor fi tăiate cu 50%. În primul rând, uh, e corect, am fost bine informată și, în al doilea rând, dacă e valabil, eu cred că Frontex ar trebui să fie ajutată să se dezvolte pentru că ar putea să reprezinte o soluție la problemele cu care ne confruntăm la granițele externe a fost uh, publicat raportul uh, cu privire la uh, nerespectarea drepturilor dreptului în procedurile de azil. Deci aș dori să îmi spuneți părerea dumneavoastră. Cum arată protecția drepturilor omului și garantarea lor la granițele externe ale Uniunii? Mulțumesc! Am parcurs toată lista. Doamna Devo, doriți? Nu. Bine, mulțumim. Sper că n-am uitat pe nimeni. Da? Domnul Papadakis. Vă rog, repede, dacă se poate. Mulțumesc. Domnule Schinas, din dezbatere a Mm, s-a degajat o idee respectiv cum extrema dreaptă exercită presiune asupra politicii la, și la granițele externe ale Uniunii Europene și Uniunea Europeană trebuie să aibă o reacție. Care este poziția dumneavoastră cu privire la uh, migranți și la refugiați? Într-adevăr, asistăm la o situație inacceptabilă la granițele Uniunii Europene. Ați menționat barierele pe care guvernul elen dorește să le instituie în Marea Egee și apoi mai avem și o politică represivă care merge mână în mână cu misiunea Sofia din Libia. Eu cred că avem de-a face cu o situație explozivă. Practic ne îndreptăm împotriva migranților și a refugiaților, care nu sunt decât victimele unor războaie duse de către UE și de către aliații săi. Deci, având în vedere toate aceste aspecte, regulamentul de la Dublin, care face ca mii de oameni să se afle pe uh, insulele Elene. Care credeți că este uh, răspunderea Comisiei? Ce credeți despre această represiune crescută asupra migranților? împotriva migranților. Președintele, am încheiat lista vorbitorilor, toată lumea a primit cuvântul. Sigur, mulțumim anticipat domnului vicepreședinte Schinas, care a notat toate întrebările, dar aș dori să vă reamintesc că mai avem un punct de pe, pe, ordinea de zi, un subiect extrem de tehnic, o decizie pe care trebuie să o luăm în conformitate cu proiectul de aport, raport. Și deci mai avem 45 uh, de minute. Vă acordăm un sfert de oră, nu știu dacă e suficient, dar vă mulțumim anticipat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru că mi-ați pronunțat bine numele. Sunteți, practic, singura persoană care spune schinas. Președintele s-a notat. Pentru a începe cu misiunea Sofia. Acum nu o să iau poziție față de decizia luată de ieri de Consiliul de Afaceri Externe, și asta și pentru că Sofia B, sau nu știu cum se va numi această nouă misiune, va fi o misiune pentru politica uh, de politică uh, de apărare. Dar această decizie are uh, aspectele suficiente care să permită Uniunii Europene și statelor membre care participe să monitorizeze embargoul privind armele și să monitorizeze aplicarea concluziilor uh, conferinței de la Berlin la care a participat Uniunea Europeană și, de asemenea, situarea geografică va ține cont de impactul asupra fluxurilor migratorii. Există și un angajament de a evalua importanța sau impactul sau consecințele asupra migrației. Deci, cred că ministrii pentru afaceri externe din statele membre sunt suficient de înțelepți ca să știe că este o misiune dificilă. Dar, în orice caz, se pare că ei consideră că această misiune poate aborda aceste obiective multiple. Interoperabilitate e un subiect important pentru dumneavoastră și pe drept cuvânt. Chiar din capul locului eu am spus că vom sprijini interoperabilitatea cu fonduri, cu o revizuire constantă a rapoartelor de progres privind securitatea NUE și a proceselor de infringement, dacă este necesar, și vom sprijini și activitatea EULISA. M-am întâlnit cu directorul acestei agenții recent și m-a încredințat de angajamentul său de a obține rezultate concrete cât mai repede cu putință. Cu privire la datele biometrice și deciziile CEJ, propunerea Eurodac, după cum știți, este în curs de examinare. Va trebui să o abordăm. Eu cred că va trebui să abordăm ca parte a pactului și aici sunt de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de înregistrări sistematice. În ce privește 5G, eu am fost la München, la conferința de securitate care a avut loc în weekend și m-a surprins pozitiv faptul că abordarea noastră de tip uh, cutie de instrumente, abordată în urmă cu câteva săptămâni, a fost preluată ca un mod european foarte concret de a aborda toate aceste chestiuni, care sunt, au mai multe fațete, țin de partea de securitate, dar și cu implicații geopolitice a, legate de furnizori implicați și mă bucur de faptul că acest sistem pe care noi l-am prezentat, această arhitectură prezentată de noi, care începe cu această uh, cutie cu instrumente, dar care permite și etape suplimentare care să permită Comisiei și Parlamentului European să monitorizeze riscurile și pentru a le raporta Uh, mai ales uh, legate de infrastructura critică, este foarte importantă. Doamna Sipel, uh, Vă știm, sunteți foarte implicată pe partea de implementare, da, într-adevăr și eu sunt convins. Eu am folosit la audiere cuvântul implementare neobosită. Eu neobosit voi monitoriza punerea în aplicare eu nu sunt genul care se grăbește spre noi obiective fără să mă asigur că tot ce ne-am uh, uh stabilit nu a fost atins. În ce privește decizia de la prim, există acest uh, stadiu privind uh, fezabilitatea care este în curs, dar uh, o vom revizui dacă considerăm că trebuie să fie revizuită după studiul de fezabilitate. În ce privește abuzul sexual al copiilor, avem o abordare nouă uh, proaspătă și tocmai de aceea avem un nou mandat pentru Europol. Eu am fost uh, recent la Europol și clar uh, am discutat acolo și este limpede că ei fac uh, ce fac foarte bine în baza mandatului actual, dar este clar că e loc de mai bine să le acordăm posibilitatea să coopereze cu companiile private și în acest domeniu, bineînțeles că trebuie ca societatea civilă, industria, agențiile de aplicare a legii și și uh, autorității la nivel local să coopereze. Apoi, în ce privește radicalizarea, avem uh, rețeaua respectivă care reunește uh, specialiștii și, așa cum v-am spus uh, în intervenția mea anterioară, o sprijinim cu 60 de milioane, dar aș dori să vă spun că nu avem o soluție magică sau un buton pe care să apăsăm de la Bruxelles pentru a ne asigura că radicalizarea încetează. E nevoie de activitate la toate nivelurile, la nivel de uh, școli, de închisori, de comunități locale religioase, uh, biserici și, practic, toate locurile care pot să-și aducă contribuția. Pentru doamna Indvert, cu sugestia foarte interesantă one in, one in. Eu n-am nimic împotriva personal, cu condiția să găsească ea o soluție ca și Consiliul European să includă în, consulia, în concluzie. Asta ne-ar ajuta foarte mult. Altfel, a dat dovadă de multă, multă inventivitate să o introduc aici registrul numelui pasagerilor. Știu că sunt elemente sensibile. Dosarul raportului în pregătire. Vom continua analiza juridică care se va prezenta lunile următoare. E un alt angajament, un lucru care trebuie făcut mai degrabă, mai devreme și nu mai târziu. Domnul Fez și observațiile lui nu merită răspuns N-ar trebui să vă spun decât că am fost la Auschwitz la comemorarea 75 de ani a eliberării Auschwitz cu liderii lumii libere. Ideea care mi-a venit că demonii trecutului, demonii istoriei europene, nu țin de migranți, n-au fost migranți la Auschwitz intervenții fără microfon din sală, nu știu. În legătură cu ce a spus Maric Mol, în legătură cu păstrarea datelor, poziția e foarte clară. Mai întâi trebuie să așteptăm hotărârile curții și apoi să decidem pașii următori, inclusiv studii de fezabilitate în legătură cu mai bună legiferare. Pot să vă asigur că e un angajament pentru evaluarea de impact și niciodată nu o să facem propuneri decât dacă avem certitudinea că se bazează pe dovezi. Ce a spus domnul de la ECR cu legături de, cu finanțarea terorismului sau extremismului, Comisia Europeană nu finanțează extremiști. Din potriva, avem un control foarte sever și audit a tot ce finanțăm dacă dumneavoastră aveți dovezi contrare, m-ar interesa foarte mult să le aud. În legătură cu evaluarea Uniunii Securității, cum evaluăm progresul privind Uniunea Securității, cred că avem aproape 20 rapoarte de progres ale Uniunii Securității se publică periodic, vor fi publicate în continuare periodic sunt acum într-un exercițiu aprofundat de a pune cap la cap tot ce ne furnizează diversele departamentele comisiei care contribuie cu ceva semnificativ la strategie, care va fi urmată sau însoțită de o evaluare de impact pentru măsuri specifice, care o să vină tot în acestea. În legătură cu Regatul Unit, personal, nu-mi place să vorbesc despre Brexit. Cred că Brexitul face parte din agenda negativă. Prefer să vorbesc despre agenda pozitivă. Dar dacă tot m-ați întrebat, cred că se știe deja că sistemul de negociere sau um, succesiunea negocierii e gestionată de Michel Barnier cu direcțiile generale, ținând la curent și statele membre și în conformitate cu mandatul prezentat și adoptat de Consiliu, parteneriatul de securitate se va negocia separat, pentru că, în mod clar, nu putem periclita securitatea cu prețul uh, cooperării economice, nici viceversa. În legătură cu inteligența artificială, a fost un moment important azi. Cântăresc cu atenție cuvintele. A fost un anumit element de facerea istoriei la Colegiul de Comisari. Când acest proces de stabilire a unui cadru european pentru dezvoltarea inteligenței artificiale e fără îndoială că suntem singurul bloc sau putere de pe mapamont care facem așa ceva întrebările pe care ni le punem. Cine se ocupă de algoritmi? Cum se va asigura societatea că algoritmii nu vor fi în mâinile inginerului Cutărescu, ci vor fi făcuți astfel încât să aibă sens și pentru societate și pentru economie? Sunt genul de întrebări pe care numai noi în Europa ni le punem. Știți că răspunsul la această întrebare în SUA e mai degrabă evident va fi în mâinile inginerului Cutărescu, iar în China nici măcar nu se pune întrebare. Deci acest element de pas istoric întreprins azi și v-aș încuraja pe toți și rețelele dumneavoastră să contribuiți la acest proces de consultare, să ne ajutați să modelăm o formă europeană de inteligență artificială. În legătură cu mandatul Europol, noul mandat trebuie să se concentreze pe amenințările emergente, cooperarea cu țări terțe, acces la baze de date, domenii care trebuie acoperate. Doamna Ion ce va întreba întrebat despre corupție în cadrul guvernanței economice și al semestrului. Avem recomandări specifice pe țară pentru acest an în legătură cu 8 state membre cu recomandări concrete legate de corupție. Mecanismul statului de drept se ocupă și el de corupție și putem să ne mai revizuim legislația penală, dacă e cazul, în legătură cu radicalizarea. Cred că am discutat deja. E important să implicăm și autoritățile locale. Radicalizarea nu se poate combate numai de la Bruxelles. În legătură cu criptarea, Propunerea e evidenție în negociere și cred că am avut șansa să vă spun în această comisie că niciun drept nu trebuie să fie absolut, că cetățenii merită să fie în siguranță și să aibă viața privată respectată. CFM, după cum știți, momentul cheie sau un prim moment cheie va fi mâine cu Consiliul European Extraordinar sunt două școli de gândire, una care crede că suntem pe cale să reușim și alta care crede că suntem pe cale să nu reușim. <clears throat> Aș vrea să fiu la jumătate de drum. Cutia de negociere prezentată de Charles Michel cred că e un prim pas care are potențialul de a-i apropia pe toți în ce privește subiectele noastre. Vreau să spun foarte limpede, mai ales că acum ne finalizăm pactul pentru migrație și azil. Trebuie să putem să îi asigurăm pe interlocutori guvernele și oamenii și Parlamentul că ambițiile și acțiunile vor fi la același nivel, instrumentele ne vor ajuta. Nu putem avansa în domeniul migrației și securității cu o asimetrie de așteptări și realități. Ar fi o eroare colosală, mai ales că am folosit repetat conceptul de responsabilitate și gestionarea solidă a frontierelor și procedurilor de azil Ar fi o antiteză să avem un discurs și o legislație publică? Să dăm 10.000 de <clears throat> oameni capați de costă la Frontex și apoi să vedem că legislația nu poate fi pusă în aplicare. Doamna președintă von der Leyen, care reprezintă mâine Comisia la Consiliul European, e pe deplin conștientă de elementele sensibile și le-am discutat azi dimineața în colegiu domnul Chirio Papadaki. În greacă. A încercat să mă convingă că pentru că extrema dreaptă utilizează conceptul de stil european de viață, ar trebui să fim îngrijorați. Eu întorc moneda și cred că Extrema dreaptă ne întinde o capcană să ne vadă pe noi arătând că suntem îngrijorați și nefericiți și atunci o să credă că au câștigat meciul. Eu nu ascult ex, eh, argumentele extremei drepte și nu primesc indicații prin migrație. Avem nevoie de minte limpede, de precauție, nu lozinci pe care să le urlăm. Am trecut printr-o criză financiară și am văzut că sunt mulți oameni care propuneau soluții simpliste la probleme complicate și istoria a dovedit că oamenii ăștia greșesc. Soluțiile bune sunt cele care urmează o cale de mijloc să uite la toate aspectele problemei. Mulțumesc, domnule Schinas. Apreciem orice ocazie să discutăm cu dumneavoastră după cum merită, desfășurarea strategiei, Uniunea Securității sau orice subiect legat de aprofundarea portofoliului care v-a fost încredințat. După cum am spus, vor mai fi și alte ocazii de discuție. Domnul Roberti, evident că se plânge că nu știu ce nu i s-a răspuns Agenția Europeană. Am întrebat o lucru. Ce părere aveți de Agenția Europeană pentru combaterea spălării de bani și reducerea bugetului pentru Eurojust? Poate un ultim comentariu. Păi, tocmai v-am spus în penultimul răspuns că negocierile CFM vor trebui să alinieze ambițiile și obiectivele cu banii, mijloacele și acțiunile. Asta a acoperit și agenția, deși, cum știți, agenția ține de portofoliu colegei Vera Iurova și nu de-al meu. Și după cum am spus, mai avem un punct pe ordinea de zi, deci vă rog să rămâneți în sală pentru că mai avem un punct substanțial, un proiect de raport pe un subiect extrem de tehnic care va avea nevoie de atenție în minutele care ne mai rămân să încheiem ordinea de zi. Dragi colegi, să avansăm pentru că timpul e esențial. Dar vă rog să faceți liniște în sală și să luați loc. Luați loc. Și dacă se poate, păstra și liniște în sală. Un punct legat de decizia de aplicare a lansării schimbului automatizat de date în ce privește datele dactiloscopice cu Regatul Unit. Nu doar amprente digitale, ci date într-o situație la care ne gândim cu toții. Care e situația? Regatul Unit nu mai e stat membru al Uniunii Europene, în curând devine țară terță, cu toate efectele posibile, începând cu 31 decembrie. Deci, de pe 1 ianuarie va fi țară terță și o presiune a timpului, pentru că mai sunt unele negocieri care trebuie realizate în doar 10 luni. Trebuie să cădem de acord cu privire la un nou acord cu privire la viitoarea relație dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. În acele condiții extrem de stresante, Comisia intenționează să adopte o decizie de punere în aplicare la schimbul de date automatizate și proiectul acesta de schimb de date automatizate privind datele dactiloscopice. În modul în care se implică Parlamentul European e un vot consultativ. În decembrie 2019, Parlamentului i s-a cerut de către Consiliu să prezinte acest aviz. mai degrabă mai curând decât mai târziu. Ni s-a dat o limită de timp de trei luni și raportul trebuie votat în prima plenară din martie. Deci și noi trebuie să ne grăbim, să accelerăm ritmul. Suntem aici să ascultăm uh, ce poziție au cei de la comisie în legătură cu acest proiect de decizie și cei de la Consiliu în legătură cu schimbul de date. Da? Se întâmplă că eu sunt raportor la acest dosar și o să vă rog să vă aduceți aminte că Consiliul sublinează în propunere că Regatul Unit nu are intenția și nu va îndeplini toate cerințele deciziei prim din 2008. Ne aducem aminte că trebuie făcut o evaluare în legătură cu modul în care Regatul Unit intenționează să includă datele cu privire la suspecții, pentru că ni s-a spus că nu o să le includă datele privind suspecții, doar în legătură cu cei condamnați. În plus, în momentul în care perioada de tranziție se sfârșește, adică până la sfârșit de decembrie, Regatul Unit, după cum am spus, va deveni o țară terță întru totul, ceea ce înseamnă că, legal vorbind, trebuie adoptat un nou instrument oricum. Dacă acea decizie până în aplicare va fi avizată, nu înseamnă că avem un regim și un cadru legal. Nu avem decât uh, un fel de aranjament provizoriu de schimb de date cu o țară supusă unui proces stresant de negocieri cu presiunea timpului, unde nu există garanții de reciprocitate sau de îndeplinire a standardelor UE Mm-hmm. și în special a regulilor stabilite prin decizia de la prim. Despre asta e vorba. Și despre asta discut acum doamna Petkovic de la președinția croată ce vrea să ne spună. Și apoi să mai discutăm niște aspecte specifice la care m-am gândit. Întâmplător fiind și raportor, aș vrea Desigur să vă gândiți la faptul că recent, în 12 februarie, Parlamentul European în plenar a adoptat o rezoluție avizată de 543 de membri, printre care, să vă aduc aminte, grupurile cele mai numeroase din Parlamentul European în care am spus această formulare exactă. Regatul Unit nu poate avea acces direct la datele din sistemele UE sau să participe la structurile de gestionare ale agențiilor europene în domeniul libertății, securității și justiție, domeniul nostru. Orice schimb de informații, inclusiv date cu caracter personal cu Regatul Unit, ar trebui să fie supus unor garanții stricte și condiții de control, inclusiv nivel echivalent de protecție datelor cu caracter personal, așa cum prevede legislația Uniunii Europene. Și ideea este că tocmai că nu avem garanții de acest gen, am auzit chiar declarații din partea domnului Boris Johnson și a asistenților lui că vor să stabilească propriile standarde privind datele și nu vor ca acelea să corespundă cu cele din legislația europeană pe viitor. Au spus clar și răspicat asta. Ce vreau să spun este că avem îngrijorări rezonabile că nu vor exista aranjamente reciproce începește un schimb eficace și eficient de astfel de date și standardele care se aplică la momentul potrivit. Ceea ce înseamnă că în conformitate cu calendarul e extrem de puțin probabil ca deficiențe pe care le-am văzut recent cu SIS-ul, sistemul SIS, a doua generație a sistemului de informații Schengen încalcat flagrant de Regatul Unit, dând date statelor terțe, ne ținând cont de cerințele dreptului european în acest sens, nu avem nicio garanție că aceste deficiențe vor fi corectate. N-am avut niciun mesaj de acest, în acest sens. Deci am primit cu îngrijorare mesajele primite, iar acum, în fine, să auzim are de spus reprezentanta Guvernului și președinției croate, să ne spună ce se întâmplă cu ADN-ul și datele privind înmatricularea automobilelor pentru că nu e nici o probabilitate ca Regatul Unit să aplice standardele UE. Deci sunt probleme suplimentare pentru avizarea acestei decizii de până în aplicare. Ascultăm ce a de spus președinția croată și apoi avem ceva timp pentru discuție. Croația are cuvântul. Good afternoon, everyone. Mr. Chair. Bună ziua tuturor. Domnule președinte, mulțumesc stimați membri ai Parlamentului, în numele președinției, aș vrea să vă prezint poziția Consiliului cu privire la decizia de implementare a Consiliului a registrului privind schimbul de date dactiloscopice cu Regatul Unit. Pe 12 decembrie, Consiliul a prezentat acest proiect de decizie în fața Parlamentului și am vrea să subliniem că adoptarea e posibilă din punct de vedere tehnic și juridic și mai mult e importantă din punct de vedere operațional în contextul securității interne. Pe durata perioadei de tranziție, după retragerea Regatului Unit din UE, legislația UE privind schimbul de informații din domeniul legii se aplică și în Regatul Unit până la finele perioadei de tranziție sub condițiile prevăzute în acordul de retragere, în special articolul 127. Regatul Unit, la rândul său, e gata să implementeze deciziile PRUM Consiliul a evaluat implementarea și dispozițiile PRUM privind schimbul de date dactiloscopice, uh, care evaluare s-a încheiat cu un rezultat pozitiv. Consiliul a redactat o decizie de implementare trimisă Parlamentului spre consultare. Trebuie să avem în vedere următorul lucru. Având în vedere importanța practică și operațională a includerii profilului suspecților în mm, acest sistem de schimb de date automat, în special pentru combaterea terorismului și crimelor transfrontaliere, s-a cerut ca până în 15 iunie Regatul Unit să își um, revizuiască uh, politica privind excluderea profilurilor din acest schimb. Dacă experiența operațională ne va arăta că până pe 15 iunie nu a dus la notificarea Consiliului, iată ce se va întâmpla. Consiliul trebuie să reevalueze situația în vederea continuării sau încheierii schimburilor de date automate cu Regatul Unit. Consiliul ar fi recunoscător dacă Parlamentul ar finaliza procedura pentru a permite adoptarea deciziei și pentru a permite schimburile de date relevante. În ceea ce privește experiența operațională cu schimburile de date de ADN, Regatul Unit este operațional de la jumătatea lui iunie anul trecut și peste 50.000 de rezultate pozitive au fost generate de șapte state membre conectate până la finele lui 2019. Care sunt motivele și de ce dorește Consiliul să adopte această decizie? În primul rând, pentru a crește securitatea internă și pentru a sprijini uh, forțele de ordine. Experiențele operaționale cu Regatul Unit au arătat rezultate. Peste 50.000 de rezultate pozitive generate în a doua jumătate a lui 2019. În peste 8.000 de cazuri, statele membre au putut identifica persoana care aparține profilului neidentificată în propriile lor baze de date. Să vă dau un exemplu. În 5543 de cazuri, profiluri neidentificate de DNA din, de ADN din probe colectate pe durata anchetei și aparținând unor persoane necunoscute, au fost identificate ca aparținând unor persoane din Regatul Unit. La fel în Germania, 3763 de profiluri ADN neidentificate s-au potrivit cu profilurile din baza de date din Regatul Unit. Aceste cazuri arată cât de bine funcționează mecanismul PRUM în avantajul securității interne a Uniunii. Securitatea internă este extrem de importantă pentru noi toți și chiar un rezultat, singur rezultat pozitiv cu Regatul Unit pe baza prim până la finele lui 2020, care duce la oprirea unor infracțiuni sau crime teroriste, merită pentru a lansa acest schimb de date cu Regatul Unit și pentru a adopta decizia în cauză. Dacă ne uităm la motive pentru care Regatul Unit ar trebui să se conforme la, la standardele europene, și schimbe politicile, așa cum a cerut Consiliul, vedem că ar fi în interesul lor. Dacă Regatul Unit nu își aliniază politicile, riscă să piardă dreptul de a participa la schimbul de date prum. Statistica privind rezultatele ADN arată că nu doar statele membre ar beneficia de pe urma unui astfel de schimb, ci și Regatul Unit. Peste 3300 profiluri neidentificate s-au potrivit cu profilurile persoanelor din bazele de date ale statelor membre conectate. În ceea ce privește legătura cu Regatul Unit, dincolo de perioada de tranziție, urmează să se desfășoare niște negocieri și pentru informații suplimentare uh, trebuie să vă adresați Comisiei. Mulțumesc! But I, I would like you to address specifically the point I made. Eu m-am referit la ceva. Înregistra- sistemele de registrare a vehiculelor și a DN-urilor și la asta vreau să vă referiți. Că vreau să știu care este situația exactă a Regatului Unit în acest sens. Regatul Unit nu pare să implementeze ADN-ul și înregistrarea uh, obligatorie. Această cerință din decizia PROM nu pare să fie implementată. Asta înseamnă că statele membre nu au acces la acele date când le cer de la Regatul Unit, nu? I believe I have already answered to that question. I also uh, give you Cred că v-am răspuns deja la această întrebare, inclusiv dându-vă exemple. În ceea ce privește schimbul de date ADN, avem șapte state membre conectate half a year. in half from Mr. Rob Domnul Rottenberg, reprezentant al Comisiei. Care este logica pentru această decizie de implementare? Mulțumesc, domnule președinte. Eu pot să fiu foarte concis. Sigur că am luat notă de raportul dumneavoastră și, uh, ca și dumneavoastră, și noi am sprijinit întotdeauna reciprocitatea pentru un schimb complet de date cu Regatul Unit, dar, așa cum am demonstrat, aceasta este un proces condus de Consiliu și Consiliul va hotărâ dacă va adopta decizia sau nu. În ceea ce privește lucrurile explicate de președinție, vă putem confirma că decizia de la prum rămâne aplicabilă Regatului Unit pe durata întregii perioade de tranziție și Consiliul, în decizia sa de implementare, încearcă să confirme că Regatul Unit îndeplinește condițiile pentru uh, primirea acestor date în contextul uh, deciziei prum. Este un act de implementare în totalitate aliniat la regulile existente. Evaluarea făcută de Consiliu o putem judeca, dar este una foarte corectă, completă și convingătoare. Aș vrea de asemenea să vă reamintesc că de la referendumul din 2016, Comisia a avut întotdeauna o abordare legislativă, tehnică, legală, cum vreți să o numiți, dar aplicând regulile așa cum ele există în momentul de față. Și exact asta se întâmplă, regulile se aplică Regatului Unit restul anului și propunerea trebuie să fie sprijinită, zicem noi. În ceea ce privește întrebarea privind ADN-ul și înregistrarea vehiculelor. Într-adevăr, aceste cifre v-au fost prezentate și sunt uh, convingătoare și impresionante, aș spune, în ceea ce privește schimbul de amprente. Nu avem date privind schimburile, dar în ceea ce privește datele de înregistrare a vehiculelor, valoarea nici n-a început. Deci, deocamdată, nu avem schimburi pe datele privind înregistrarea vehiculelor cu Regatul Unit pentru că decizia de implementare care favoriza acest lucru nu există încă. Mulțumesc! Mulțumesc! Am înțeles natura acestei proceduri, este o consultare, dar Parlamentul European nu doar că are dreptul, dar are și datoria să-și spună cuvântul să facă comentariile sale politice și am înțeles că Comisia și-a asumat să se ocupe de aceste negocieri pentru a se asigura că Odată ce Regatul Unit devine stat terț, va trebui să respecte standardele europene pentru schimbul de date. Și o decizie privind adecvarea trebuie luată și ce încercăm să clarificăm este cum stau lucrurile în prezent. Pentru că am avut, da, schimburi de date, dar din câte am înțeles, doar șapte state membre au date, șapte din 27, da, au primit date din uh, Regatul Unit. Trebuie să transmitem informații Regatului Unit și Regatul Unit nu ne dă aceleași date, cel puțin nu majorității statelor membre. Asta în primul rând. În al doilea rând, Comisia trebuie să clarifice care este poziția sa și rolul său ca gardian al legislației europene, nu? Asta sunteți, gardian al legislației europene. Cum vor sta lucrurile după 31 decembrie 2020? Să spunem că suntem în ianuarie, Regatul Unit în sfârșit devine un stat terț, schimbăm date, pe baza acestei decizii o să primească date fără problemă? De ce trebuie să, de ce nu putem pune presiune asupra Regatului Unit pentru a-și adapta normele legislative pe acest subiect? Conform clauzei care a fost stabilită și explicată de Consiliu, 15 iunie să-și revizuiască deschiderea de a partaja date privind suspecții. Dacă nu, noi revizuim lucrurile, dar un calendar e foarte scurt. Până în 15 iunie mai sunt șase luni. Până la finele acestei perioade de tranziție. După perioada de tranziție. Cadrul juridic va fi aplicabil din 31 decembrie? Puteți răspunde? Vă rog. Combinați rolul de președinte și raportor și înainte să trecem la o asemenea rundă, poate, la a doua rundă, poate că ar trebui să cerem o contribuție și din partea comisiei, nu? Domnul președinte intervine fără microfon. Trebuie să facem tot ce putem pentru a-și lua cea mai bună decizie, nu? O întrebare. Ce se întâmplă după finele perioadei de tranziție? Care va fi regimul? juridic și rolul Comisiei în a se asigura că legislația UE este respectată și Regatul Unit devine stat terț. Răspunsul e simplu. Dacă până în 1 ianuarie nu există nou acord, atunci perioada de tranziție se va fi încheiat și asta înseamnă că legătura cu sistemul prim va fi pierdută, se va întrerupe. Raportorii din umbră acum. Doamna Wessler Lima, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc președinției și comisiei pentru informațiile pe care ni le-au furnizat, pentru că au fost întrebări pe care aș fi vrut să le pun, dar am primit între timp răspunsurile. Dacă îmi permiteți, o să fac o scurtă introducere în franceză la întrebarea mea. În context, aș vrea să spun că admir Uh, cele făcute de domnul Barnier și admir unitatea de care am dat dovadă între noi, cei 27. Și spun asta pentru că, după părerea mea, e important ca poziția noastră să ne permită să rămânem ireproșabili în relația cu Regatul Unit. Vreau să insist și în uh, nevoia de a respecta pe britanici, o țară care e pe punctul de a deveni un stat terț și cu care ne dorim relații cât mai strânse posibil, în interesul Regatului Unit, dar și al Uniunii Europene. E o scurtă introducere pe care am ținut să o fac în franceză și acum o să termin uh, intervenția în engleză. În ceea ce privește infracțiunile și terorismul, sunt de părere că e important să avem o bună cooperare cu Regatul Unit acum și după ce trece perioada de tranziție. Stabilim acum uh, atmosfera în care se, vor desfăș- se va desfășura viitoarea cooperare și trebuie să rămânem strânși parteneri pentru a combate infracțiunile transfrontaliere și terorismul. Regatul Unit oferă amprente din partea 9 milioane de persoane condamnate, pe lângă cele 5 milioane de persoane cu un profil ADN care poate fi căutat prin rețeaua DMA. Așa cum a fost stabilit în 2019. Datele ADN schimbate cu Regatul Unit sunt folosite în prezent. Ați dat mai multe țări decât am eu în lista mea Germania, Franța, Spania, țările de jos și Austria și se pare că aceste date sunt foarte utile la nivelul operațiunilor. Regatul Unit are cea mai mare bază de date în Uniunea Europeană în ceea ce privește ADN-ul și date de amprente. Și cred că dacă refuzăm accesul Regatului Unit la sistemul nostru, ne-am pedepsit singuri să nu avem nici noi acces la acele date. Mai mult decât am pedepsit Regatul Unit. Și nu-mi place cuvântul pedepsă, dar asta este. Absolutely true that... E adevărat că Parlamentul European a primit un mandat foarte clar de negociere, mai ales în ce privește schimbul de date Uh, delicate în domeniul securității. Dar aceasta ar trebui să fie munca desfășurată de către echipa lui Barnier după uh, decembrie 2020. Aproape conchid, spune vorbitoarea. Doream să mai spun că pentru motivele menționate până acum, mie mi-e greu să nu sprijin solicitarea comisiei pentru că avem o răspundere față de cetățeni să le asigurăm uh, securitate, inclusiv în ce privește sau cu atât mai mult în domeniul combaterii terorismului și a infracțiunilor transfrontaliere. Și trebuie să recunoaștem că vorbim de criminalitate transfrontalieră și de terorism. Sunt subiecte grave. Și când mai vorbim și de faptul că Nu primim datele persoanelor suspectate, asta înseamnă că vom avea nevoie și de uh, mai multe schimburi, deci va trebui să schimbăm și mai multe dosare cu Regatul Unit. Deci, eu nu înțeleg de ce ar, am dat un răspuns negativ de această dată și aș mai întreba încă o, aș mai pune o întrebare din perspectiva datelor. Regatul Unit și-a îndeplinit toate condițiile, deci a îndeplinit toate cerințele um, din uh, capitolul 7 din uh, decizia Prüm. Aș dori să uh, fiu, să primesc asigurări că și-au au îndeplinit toate aceste cerințe. Este totuși un subiect foarte, foarte important. Mulțumesc. Your kind understanding because the time limit is 8:30 timpul ne presează, va trebui să terminăm la și jumătate și după aceea vom avea și uh, ședința coordonatorilor, deci ne întâlnim după. Deci dăm cuvântul doamnei Intervelt. O sugestie practică. Am putea o avea aici și să nu trebuiască să mergem în altă uh, clădire pentru o ședință care probabil că va dura 10 minute. Deci, în primul rând, mă simt obligată, întrucâtva, să reacționez la cele spuse de antevorbitoare. Noi a solicitat respect pentru Regatul Unit, eu iubesc pe britanici, mă doare că ne părăsesc, dar am o problemă cu guvernul actual care nu au dat dovadă de prea mult respect față de un european. Îmi cer scuze că vorbesc așa. I don't, I don't understand the... Eu nu înțeleg ordinea priorităților. Mie mi se pare că Consiliul pune căruța înaintea boilor. Cred că ar trebui ca în primul rând Regatul Unit să accepte termenii și condițiile noastre, după care să primească acces. Ce pârghie mai avem noi dacă spune bine, dacă ne promisiu, de faceți promisiuni uh, și jurați pe roșu ca cercetații, atunci vă vom da acces. De ce vorbim aici? Pentru ce? E o perioadă foarte restrânsă de timp. Și dacă Consiliul și Comisia sunt gata să permită acum accesul, când Regatul Unit nu respectă termenii, cum o veți convinge pe mine că pot avea încredere în dumneavoastră că veți retrage accesul la finele anului dacă Regatul Unit încă nu acceptă termenii și condițiile noastre. Pe ce vă bazați? După câțiva ani în acest Parlament, am încredere foarte puțină, poate chiar zero, în Comisie și Consiliu că vor face așa. Nu cunosc nu mi-aduc aminte de niciun moment în care uh, Consilia și Comisiul să fi retras un astfel de acord. Nu știu care ar fi și motivația pentru Regatul Unit să accepte uh, termenele ce privește reciprocitatea de, de plină în domeniul protecției datelor dacă le dăm acces în continuare. Și dacă este noua jucărie strălucitoare pe care trebuie să o aibă toată lumea, nu înțeleg de ce să nu-i motivăm să Uh, accepte, mm, deci să avem reciprocitate de plină în domeniul protecției datelor. Nu știu ce vizați dumneavoastră, păreți să fiți foarte convins că Regatul Unit e de încredere, eu nu prea știu. Recent, uh, din uh, ce a mai apărut prin presă, ne dăm seama că nu sunt chiar așa de demn de încredere și Comisia spune cam la fel. În 2015, Comisia spunea că Regatul Unit uh, face abuz în mod grosolat de accesul său privilegiat la sistemul Schengen. Și acum mi se cere acum, dintr-o dată, cu ochii închiși să le acord încrederea? Nu prea sunt de acord. Știm că nu ne-au comunicat informații pentru 75% de delinvenție condamnați și când uh, au făcut și-au, au dat seama, au mușamalizat scandalul și îmi cereți acum să am încredere? Nu. În primul rând trebuie să accepte termenii și condițiile noastre după care noi le vom acorda încrederea. Doamna Delbo Corfield are acum cuvântul. Sunteți în sală, da? Vă rog. Dumneavoastră și cu Sofie Intveld ați spus uh, partea cea mai importantă. Mie mi se pare că continuăm ca și când uh, Brexitul nu ar fi avut loc. Mm, am uitat de declarația lui Boris Johnson de care vorbeați. Continuăm să nu sprijinim ce am uh, promis că vom face, respectiv să protejăm drepturile cetățenilor în perioada de tranziție și după uh, în relația cu Regatul Unit. Săptămâna trecută la Strasburg am vizitat cu câțiva colegi agenția EULISA care se ocupă de toate aceste date și le-am pus o întrebare dacă poate să se protejeze împotriva uh, unui nou abuz din partea Regatului Unit, uh, mi-au spus nu, totul se bazează pe încredere. Ori s-a dovedit că încrederea nu era sinceră, nu numai că nu ne-o acordă, ci că chiar spun sus și tare că intenționează să nu respecte normele noastre de protecție a datelor și deci că nu vor uh, uh, îndeplini cerințele pe care li le adresează UE și acum chiar sunt gata să facă asta. Nu așteaptă nici uh, să se termine perioada de tranziție. Și, deci, uh, pe acest subiect, raportorul uh, se bucură de sprijinul meu. Sofi, cred că credea că pun căruța înaintea ca uh, boilor. Tot vorbim de securitate, dar securitatea nu înseamnă doar protecția împotriva infractorilor, securitatea înseamnă și securitatea cetățeanului de rând și în ce privește protecția datelor și a vieții private. E un aspect foarte important al securității și m-am săturat să ne întoarcem uh, privirea mereu rolul nostru de deputați aleși e să ne asigurăm că și uh, protecția datelor este garantată, mai ales în vremurile noastre când protecția datelor este un aspect așa de important, să nu uităm acest aspect. Mulțumesc, domnul Bușade, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze în numele colegului Covacini pe care îl uh, înlocuiesc. Aș dori să fac câteva precizări în principiu, noi suntem pentru poziția Consiliului. Asta este poziția noastră de principiu. Dar aș dori să aduc câteva precizări suplimentare. Dacă nu mă înșel, regulamentul privind protecția datelor și, de asemenea, directiva privind uh, protecția datelor uh, cu caracter personal uh, sunt respectate de către Regatul Unit în această perioadă de tranziție. Deci toate normele cu privire la utilizarea datelor nu ar trebui să ne preocupe. Statele membre, dar și Regatul Unit, au acces la aceste date. E important acest lucru și pentru securitatea cetățenilor și e de altfel ceea ce a justificat uh, uh decizia. Consiliul a explicat și ne-a informat că avem de-a face cu un risc real din partea Regatului Unit de a nu respecta Uh, încrederea pe care se bazează uh, sistemul, dar există o clauză care permite revizuirea, care ar permite oprirea acestei uh, cooperări în cazul în care Regatul Unit nu își face treaba și nu ne pune la dispoziție datele pe care îi le cerem. Pentru că tot vorbim aici de statul de drept, și de până în aplicarea legislației, ar fi o rușine dacă noi uh, nu ne-am uh, respectat propria legislație. Noi ne dorim ca Regatul Unit să respecte o parte din uh, negociere ca și când ar fi o strategie din partea Parlamentului. Dar chiar dacă nu e vorba decât de câteva luni, nu cred că ar trebui să periclităm uh, securitatea cetățenilor uh, din Europeană și a cetățenilor britanici care, în mod democratic, au hotărât să părăsească Uniunea Europeană. Următorul vorbitor vor fi foarte succintă pentru că timpul ne presează, spune doamna Dali. Eu nu cred că am primit răspuns la întrebările noastre. În primul rând, trebuie să punem lucrurile în context. Încălcarea flagrantă a uh, drepturilor cetățenilor europeni cu sistemul de informare Schengen și cu abuzurile uh, săvârșite de către guvernul britanic. Care sunt măsurile de securitate care au fost uh, aplicate în Regatul Unit uh, în ce privește accesul la un uh, uh, schimb de amprente? Ce s-a făcut în acest domeniu? Avem o cifră de la Consiliu care spunea că evaluarea a avut loc. Dar mă întreb dacă datele nu vizează decât un stat membru, respectiv uh, Germania. Și mă întreb dacă până la finele anului am putea avea uh, informații suplimentare. Pentru că președintele v-a mai pus o întrebare. Ne-a spus că multe uh, date nu au uh, schimbat nici uh, date privind ADN-ul și nici amprentele. Cum ne puteți confirma că aceste date vor putea face schimbul de date până atunci? Și deci, de ce vă grăbiți așa de mult? Care este temeiul juridic pentru a prelungi a merge mai departe decât finele anului. Eu am înțeles că decizia de la prune ar trebui să vizeze schimbul de date între statele membre care uh, statele membre. Regatul Unit nu mai este stat membru, deci în orice caz va trebui să renegociem un nou sistem dacă vrem să avem uh, un schimb de date până la finele anului. Dar, în orice caz, e un subiect de îngrijorare. Situația nu, mie, nu mi se pare roză așa, dacă ne gândim la buna guvernanță. Și care ar fi costurile și eforturile depuse de către statele uh, Uh, membre și de către Regatul Unit pentru a permite schimbul de date. În ce privește chestiunile legate de interfața tehnică, nu o să repet toate întrebările puse de dumneavoastră, dar sunt de acord într totul cu ele. Ne-am depășit timpul, spune președintele, și vă pot spune că ședința cu raportorii alternativi va avea loc chiar aici, ceea ce ne va ajuta. Va fi mai practic pentru toată lumea, dar văd că mai există încă doi colegi care doresc să intervină și Cred că perseverența lor merită asta pentru că au rămas până la sfârșit. Domnul Hidveghi și doamna Sipel, dacă nu mă înșel, și după aceea încheiem lista. Domnul Hidveghi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vedem totul din perspectiva aspectelor celor mai importante. Cel mai, important, cel mai important pentru noi este securitatea cetățenilor și lupta împotriva rețelelor uh, uh criminale de teroriști. Nu contează dacă ne place Boris Johnson ce spune el sau guvernul său. E o atitudine greșită, cred. Uh, cred că este în interesul UE să continue cu acest schimb de date. Primim mai multe date de la ei decât le dăm noi lor Uh, am, avem timp uh, să discutăm în această perioadă de tranziție un acord și cred că așa ar trebui să continue până atunci. Și asta în interesul uh, nostru al tuturor și pentru securitatea noastră. Aceasta este considerația cea mai importantă. Nu cine pe cine place și cine ce a spus. Păi, e vorba de observații neînsemnate în această dezbatere până la urmă. Președintele, doamna Sipel, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în timpul anilor în care Regatul Unit a făcut parte eh, din Europeană, cu mare uh, plăcere au preluat datele noastre, dar nu ne-au dat toate datele, deci nu avem uh, un uh, raport echilibrat de forțe. În calitate de membru al Uniunii Europene s-a dovedit că Regatul Unit nu a respectat niciodată toate regulile și normele Uniunii Europene. Chiar guvernul britanic ne-a spus că nici măcar nu mai dorește să aplice normele uh, europene. Deci, de ce vorbim noi aici? Și dacă nu vor să respecte standardele europene, de exemplu securitatea și siguranța datelor, mă întreb ce se întâmplă cu transform, transferul uh, viitor de date. Cu adevărat ne protejăm cetățenii dacă permitem uh, Regatului Unit să aibă acces la toate datele noastre fără să controlăm cu ce se va întâmpla după aceea și cine va primi acces la aceste date după aceea. Eu sunt convinsă că trebuie să ne gândim la aceste aspecte și mă șochează puțin faptul că, dar bine, este impresia mea, că unii în Parlament fac totul, în parlament, fac totul pentru a găsi scuze pentru a permite Regatului Unit să aibă acces la toate datele chiar după decembrie 2020 indiferent de norme. Și e o opoziție pe care nu pot să o accept. Președintele, văd că avem de-a face cu o dezbinare. Mulțumesc pentru contribuții. Rămânem în această sală. Eu în calitate de raportor, dumneavoastră în calitate de raportori alternativi. Interpretarea se termină aici. O seară frumoasă. I mean, I, have, I actually have some concerns. I, I, I don't need to be lectured on security.